Bun venit reprezentanților Consiliului și Comisiei Europene. Am să vă dau cuvântul imediat la primul punct de pe ordinea de zi, dezbaterea comună privind mecanisme ale guvernanței economice consolidate. Vom asculta o declarație a Consiliului și a Comisiei și, de asemenea, Vom discuta concluziile summitului din 7 mai și ale reuniunii ECOFIN. Vom avea și întrebări orale adresate Consiliului și Comisiei și vom discuta despre relevanța strategiei UE 2020 în contextul crizei financiare și economice actuale. Și, de asemenea, se va adresa Consiliului o întrebare referitoare la impactul crizei financiare și economice asupra strategiei UE 2020 și a guvernanței acesteia. Și de asemenea o altă întrebare, care este relevanța politică a strategiei UE 2020 în contextul crizei financiare și economice actuale? Jako pierwszy głos zabierze w imieniu Rady Primul vorbitor, în numele Consiliului, este secretarul de stat, domnul Garrido. Aveți cuvântul. Grazie, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea știe că traversăm acum o perioadă excepțională de probleme, cu probleme financiare și deja acest lucru e valabil de câteva luni de zile. Și aceste turbulențe financiare și-au originea nu acum câteva luni, ci acum câțiva ani, în momentul în care a avut, criz, a avut loc criza creditelor ipotecare în Statele Unite. Și a devenit și o criză financiară în sectorul privat, sectorul bancar, care în timp foarte rapid s-a dezvoltat și afectează economia reală, sub forma unei depresiuni economice, putem spune chiar o recesiune în termeni tehnici. Există o scădere a producției și o creștere importantă a șomajului, care este mult mai aprofundată în acele țări în care anumite sectoare de activitate aveau o importanță deosebită. A existat o reacție imediată din partea țărilor, statelor membre, din partea băncilor centrale, pentru a evita o prăbușire a sistemului financiar. De asemenea, a existat și o reacție vis-a-vis -vis de economia reală. Iar, bineînțeles, aceste reacții au avut uh, consecințe în finanțele publice. Acum discutăm despre finanțele Uh, private și ulterior despre finanțele publice. Și vedem că acum ne aflăm într-o perioadă de criză în ceea ce privește finanțele publice. Vedem că există deficite publice peste tot. De asemenea, există și o criză legată de datoria suverană. Vedem că în ultimele săptămâni a fost problema cea mai stringentă. Și, în plus de aceasta, au existat și anumite acțiuni din partea piețelor, care, piețe care sunt volatile, au existat acțiuni de speculă care au dus la o creștere importantă, semnificativă a ă, dobânzilor pe care piețele le cer statelor în momentul în care acestea încearcă să împrumute sume de pe piață. Și s-a ajuns la afectarea întregii zone euro. Nu era vorba doar de o singură țară sau două țări sau trei țări, ci afectează stabilitatea întregii zone euro. Iată care este situația. Acesta este contextul evenimentelor sau diagnosticul de care trebuie să ținem seama în Uniunea Europeană, în așa fel încât să putem reacționa și acționa în mod adecvat. Eu cred că deocamdată Uniunea Europeană a acționat corect în toate aceste etape. Poate că au apărut uh, vi s-a părut că a fost uh, lentă, exagerat de lentă în anumite circunstanțe. Însă rezultatele obținute au fost rezultate corecte, adecvate, ca urmare a unei uh, intervenții coordonate și prudente din partea Uniunii Europene. Însă, ansamblul măsurilor nu trebuie să ne împiedice să vedem faptul că e nevoie în continuare de o strategie adecvată. Și era nevoie și de măsuri pe termen scurt, dar și de măsuri pe termen mijlociu și pe termen lung, pentru că noi ne dorim să evităm ca o astfel de criză să se repete pe viitor. Măsurile pe termen scurt. Bineînțeles, există o acțiune la nivelul deficitelor publice și există și o coordonare la nivelul uh, Europei pentru a avea un plan care să coordoneze aceste măsuri imediate, măsuri șoc, pe care statele membre trebuie să le ia pentru a limita, nu pentru a elimina complet, ci pentru a limita daunele provocate de această criză. Și una dintre, astfel măsuri, dintre aceste măsuri a fost ajutorul acordat Greciei, cazul grec. Grecia, acum câteva luni de zile, a avertizat Comisia Europeană asupra faptului că avea o situație deosebit de dificilă în ceea ce privește deficitul său public. Consiliul, în conformitate cu articolul 126 din noul tratat al Uniunii Europene, a adresat Greciei o serie de recomandări și va urmări îndeaproape împreună cu Comisia modul în care vor evolua lucrurile în Grecia. Recomandările făcute Greciei se refereau la lichidități, la deficitul public, dar și la reformele structurale necesare în sistemul de pensii, în sistemul sanitar și astfel, pe 23 aprilie s-a aprobat un mecanism pentru a acționa, pentru a aj ajuta Grecia. Și acest mecanism s-a manifestat pentru prima dată ieri printr-o acordare de fonduri din partea țărilor membre ale Uniunii Europene prin intermediul acestui mecanism comun. De aceea putem spune că ne aflăm acum în fața unei prime dovezi de măsuri ce pot fi luate pe termen scurt, care trebuie să fie eficiente. De asemenea, pe termen scurt, s-au lansat anumite inițiative și de altfel dumneavoastră prin uh, întrebările orale pe care ne le-ați adresat oglindiți aceste, aceste îngrijorări, întrebări orale adresate de domnul uh, Joseph Dol, uh, domnul Verhofstadt, domnul Schulz, referitor la o strategie de ieșire din criză. O strategie pe termen mijlociu, pe termen lung, care va avea drept scop să evităm o serie întreagă de dificultăți legate de deficitele publice și de a menține și obiectivele de creștere economică. Dincolo de măsurile pe termen scurt, e nevoie și de măsuri pe termen lung, pentru că există probleme structurale în economiile europene, care au dus la o slăbire a poziției economice a Uniunii Europene într-o situație de turbulențe financiare, de volatilitate financiară. Și avem nevoie de măsuri pe termen lung. Măsuri ce trebuie semnalate acum. Mai întâi, aceste măsuri trebuie să facă față crizei care uh, s-a produs și care are drept consecință o situație economică gravă care afectează întreaga Uniune Europene și întregul sistem al zonei euro. Pentru a putea răspunde crizei în sectorul financiar, Uniunea Europeană a lansat o serie de măsuri care se discută chiar acum în Parlamentul European, un pachet de uh, supraveghere și sper că acesta să fie aprobat cât mai repede posibil și să ajungem la un acord între Consiliu și Parlament pe această temă și s-au lansat și măsuri, măsuri care au fost aprobate ieri de către ECOFIN și anume reglementarea fondurilor speculative, hedge funds. Și mă refer deci acum la întrebarea adresată de doamna Harms și domnul Combendit. Apoi, au fost luate și decizii, dacă vă amintiți, la summitul G20 și acum se discută modul în care aceste decizii vor fi aplicate în mod concret. Și iată că aici intervine și strategia UE 2020, o strategie care se bazează pe angajamentul statelor membre de a atinge anumite obiective. Obiective prin, fixate prin anumite linii directoare și care corespund unor planuri naționale ce vor fi redactate. E vorba de acele planuri de reformă. De asemenea, trebuie să adăugăm că pe lângă strategia UE 2020 mai există și nevoia de a adopta alte măsuri. De altfel, Comisia, în comunicarea sa de pe 12 mai, a evocat această idee de a avea o coordonare a tuturor măsurilor ce vor fi luate. E nevoie de un sistem economic productiv, în așa fel încât să evităm ca pe viitor să existe uh, neajunsuri ale sistemului, neajunsuri în ceea ce privește competitivitatea și productivitatea Uniunii Europene. Deci, vedeți că e vorba de măsuri în ceea ce urește valoarea adăugată din punct de vedere tehnologic, trebuie să ținem seama și de impactul social, impactul asupra pieții muncii și, bineînțeles, trebuie să ținem seama și de lupta împotriva schimbărilor climatice. Însă există o problemă nu numai cu sistemul financiar privat, ci mai există o problemă și cu sistemul de producție există și o problemă cu deficitele publice. Iată câteva alte aspecte care trebuie să fie acoperite de măsurile luate pe termen mijlociu și lung de către Uniunea Europeană. Măsurile care sunt cuprinse în comunicarea Comisiei din 12 mai, care au fost discutate ieri la ECOFIN, la nivelul miniștrilor de buget, și de afaceri economice au drept scop să se ajungă din nou la respectarea deplină a pactului de creștere și stabilitate și au drept scop găsirea unei strategii de ieșire din criză. De aceea s-a creat acest grup de lucru care pe 21 mai se va întruni pentru prima dată, vineri, Grup de lucru a cărui președinte este domnul Van Rompuy, tocmai pentru a încerca să rezolve aceste probleme bugetare și va utiliza drept bază de lucru comunicarea Comisiei și măsurile pe care acestea le propune prin intermediul domnului comisar Oli Rehn. Deci toate aceste măsuri sunt măsuri pe termen lung. De asemenea, nu trebuie să uităm și dezbaterea din Uniunea Europeană în ceea ce privește impozitarea și ratele de impozitare al profiturilor din sectorul financiar și eventual și o impozitare asupra tranzaciilor financiare. Acestea sunt uh, de asemenea subiecte de discuție în Uniunea Europeană. Au fost subiecte care au fost de multe ori menționate de domnul Combendit și doamna Hans în uh, întrebarea lor orală. Toate instituțiile Uniunii Europene lucrează în această direcție. Și în Consiliul European din decembrie anul trecut, ați văzut că am comandat un studiu referitor la modul în care ar putea fi taxate tranzacțiile financiare internaționale. Iar în uh, Consiliul European din martie uh, s-a discutat din nou acest lucru și de asemenea din nou subiectul a fost evocat în ECOFIN. Vedeți că există și alte măsuri deosebit de importante care pot fi luate și pe care eu le numesc măsuri de pe termen mijlociu și lung. Ieri, spre exemplu, în summitul UE America Latină care a avut loc în Madrid, a fost abordată și această chestiune a reformelor ce trebuie să fie operate în contextul crizei. După cum vedeți, aceste subiecte sunt abordate în toate instanțele de discuție. E nevoie de o guvernanță economică a Uniunii Europene. Și în Consiliul European, împreună cu Comisia, împreună cu Parlamentul European, drept organism legiuitor cu competențe de control, vom reuși să introducem astfel de măsuri. Și pentru a încheia, domnule președinte, trebuie să spun că criza a uh, subliniat neajunsurile Uniunii Monetare și Economice din uh, Europa. Înainte de criză aveam o Uniune economică care era prevăzută de către tratate. Aveam o uniune monetară concretă, dar nu aveam o, o, o uniune cu adevărat, uniune în sensul economic al cuvântului. Acum e nevoie de această uniune economică. E vorba de o criză care a pus în pericol economiile noastre, care a pus în semnul întrebării modul în care suntem organizați în Uniunea Europeană. Dar putem spune că Uniunea Europeană nu s-a fărâmițat. Într-adevăr, Uniunea Europeană a avut o reacție rapidă, a avut o reacție adecvată, poate lentă, nu suficient de rapidă, dar a avut o reacție unită. Și a fost un răspuns adecvat, corect, potrivit la uh, confruntările, la, la, la, provocările cu care ne confruntăm în momentul de față. Și bineînțeles, această dorință de a avea o guvernanță economică europeană poate fi îndeplinită ca un răspuns față de criza cu care se confruntă Uniunea Europeană. Pregătim acum o poziție comună a Uniunii Europene în perspectiva întâlnirii de la Toronto, întâlnirea G20. Și acolo vor avea loc, bineînțeles, dezbateri importante în ceea ce privește impozitarea tranzacțiilor financiare internaționale. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru această declarație în numele Consiliului și în numele Comisiei Europene dau cuvântul domnului comisar Oli Ren. Domnule președinte, stimați eurodeputați, salut această dezbatere cu privire la răspunsul la criză al Uniunii Europene. De asemenea, discutăm provocările imediate și cele pe termen lung ale guvernanței economice. Am să încep cu provocările imediate și cu răspunsul la criză. Acum 10 zile, Uniunea Europeană a făcut un pas uh, curajos și necesar pentru a salvgarda stabilitatea financiară în Europa. A fost un răspuns uh, adecvat la criza agravată care se transformase într-o uh, provocare sistemică de atacuri împotriva monedei euro. Răspunsul acesta a fost unul pe care eu îl numesc un pact de consolidare. În primul rând, am convenit asupra unui mecanism de european de stabilizare financiară care să furnizeze rezerve financiare până la 500 de miliarde de euro. Acestea vor fi suplimentate de fonduri FMI în raport de 2 la 1. În al doilea rând, am convenit să accelerăm consolidarea fiscală în statele membre unde acest lucru este urgent uh, necesar. Aceste decizii reprezintă un pachet credibil care le arată cetățenilor europeni faptul și piețelor și întregii lumi că putem să ne apărăm moneda noastră euro, oricare ar fi costul. Nu facem acest lucru pentru de dragul forțelor mistice de piață, ci de dragul unei creșteri durabile și a unei creșteri a locurilor de muncă în Europa. Vrem să ne asigurăm că amenințările stabilității financiare nu vor ucide uh, procesul de redresare economică, care progresează acum, dar progresul este unul modest și fragil. Aceasta este responsabilitatea noastră față de cetățeni. Și încercăm să facem lucruri foarte concrete. Ieri, coordonând și gestionând uh, uh zona euro, Comisia a pus la dispoziție un, un pachet de 14,5 miliarde de euro pentru Grecia, completat de femei cu o sumă uh, de 5, aproximativ 5 miliarde. Și ne dăm seama că acești bani trebuie să vină foarte repede, ceea ce depinde de punerea în aplicare completă a programului care a fost convenit împreună cu guvernul grec de către Comisie în uh, concordanță cu cerințele FMI și Băncii Centrale Europene. Banca Centrală Europeană, de asemenea, a luat măsuri extraordinare pentru a aborda atacurile pe care le-am văzut în, uh, la adresa monedei euro, atacurile recente. Mai mult decât atât, statele membre au înțeles cât de importantă este consolidarea fiscală pentru a asigura durabilitatea finanțelor publice și așadar o creștere economică durabilă. Săptămâna trecută, Spania și Portugalia au prezentat măsuri semnificative noi de consolidare financiară care sunt importante și care sunt dificile, dar în același timp sunt pași necesari pentru a reduce creșterea alarmantă a deficitelor publice în 2010 și 2011. Vom prezenta din partea Comisiei un plan de evaluare al uh, măsurii în care noile obiective sunt atinse în următoarele două săptămâni. Dați-mi voie să subliniez că o reducere mai rapidă a deficitelor publice este într-adevăr o componentă esențială a pachetului de stabilizare financiară care a fost convenit pe 10 mai de către Consiliul Ecofin. Este la fel de important ca ambele țări să adopte reforme structurale care să contribuie la creșterea uh, economică, mai ales reforme ale sistemului de pensii și ale pieței muncii. O consolidare fiscală accelerată este o prioritate imediată în Europa și în același timp trebuie să ne coordonăm politicile economice și fiscale aplicând măsuri diferențiate între statele membre. Cu alte cuvinte, eforturile de consolidare financiară, fiscală, trebuie să fie diferențiate în funcție de spațiul fiscal al fiecărei țări și de vulnerabilitatea economică. Statele care nu au uh, sau au foarte puțin spațiu fiscal vor trebui să avanseze bani, să accelereze măsurile, celelalte care au un spațiu fiscal mai solid ar trebui să aibă niște politici mai puțin restrictive pentru a impulsiona creșterea, și, creșterea economică și creșterea locurilor de muncă în Europa. Sigur că ar fi o greșeală să ne oprim aici cu eforturile noastre. Să ne amintim că primii 10 ani ai monedei euro au fost o poveste de succes. Acesta este punctul de la care plecăm. Dar criza ne-a arătat că trebuie să recunoaștem neajunsurile sistemice iar uh, presiunile din partea tuturor statelor membre nu sunt suficiente pentru a reduce deficitele publice. Uh, dezechilibrele macroeconomice au fost ignorate. De aceea, săptămâna trecută, pe 12 mai, Comisia a prezentat uh, un set ambițios de propuneri pentru a consolida guvernanța economică în Europa. Vrem să consolidăm uh, supravegherea preventivă a bugetelor, să abordăm dezechilibrele macroeconomice și să înființăm un cadru permanent și robust pentru gestionarea crizelor. Mă bazez pe susținerea Parlamentului pentru aceste propuneri importante. Acestea se află în centrul strategiei noastre Europa 2020, care trebuie să fie un succes în anii următori. Propunerile noastre se bazează pe două principii. În primul rând, prevenirea este întotdeauna mai bună decât remedierea ulterioară, să nu ne gândim la uh, situațiile în care evenimentele uh, escaladează și se ajunge la o criză ca cea pe care o vedem. Și în al doilea rând, supravegherea uh, fiscală mai strictă ar trebui să vină împreună cu niște sisteme de supraveghere macroeconomică care să meargă în profunzimea elementelor uh, necesare pentru o creștere economică durabilă. Propunerile noastre se constituie din trei secțiuni principale. În primul rând, trebuie să consolidăm și elementele preventive și elementele corective ale Pactului de Stabilitate și Creștere, pentru că acesta este piatra de temelie a guvernanței economice, și anume coordonarea, coordonarea politicilor fiscale pentru a ne asigura că bugetele naționale respectă politicile europene și obligațiile asumate de toate statele membre astfel încât aceste state să nu mai uh, supună la riscuri stabilitatea zonei euro în întregimea sa și stabilitatea altor state membre. Și vreau să fiu foarte bine înțeles. Acest lucru nu va însemna că vom examina bugetele naționale pe linie bugetară individuală. Nu avem nici intenția și nici resursele să facem acest lucru. Nu. Acest lucru va însemna că vom analiza orientările bugetare și de echilibrele bugetare înainte de depunerea proiectelor naționale de buget de către guverne, către parlamentele naționale, având uh, baza juridică, temeiul juridic în tratat, de a face recomandări și de a cere uh, măsuri uh, corective din partea statelor membre respective. Unele persoane au criticat aceste propuneri, spunând că acestea încalcă suveranitatea parlamentară. Eu sunt uh, un fost membru al Parlamentului meu național și al Parlamentului European și sunt conștient pe deplin de delicatețea uh, acestor prerogative fiscale ale parlamentelor. Totuși, toată lumea poate să-și dea seama că noi nu încercăm să încălcăm un principiu democratic al suveranității parlamentare, ci vrem să ne asigurăm că statele membre respectă aceleași reguli pe care ele însele le-au convenit uh, mai devreme. Așadar, trebuie să pui în practică ceea ce spui. Trebuie să introducem o dimensiune europeană în politica europeană, în politica economică, nu este suficient acest lucru, trebuie de asemenea să ne orientăm și la nivel internațional. În uh, zona euro, în Uniunea Europeană, știm foarte bine că deciziile naționale au un impact care trece de granițele naționale și de aceea avem nevoie de coordonare la nivel european înainte de luarea deciziilor naționale. Cea de-a doua secțiune merge mai departe, merge Uh, mai încolo de supravegherea economică și conține elemente pentru a încerca să redresăm dezechilibrele macroeconomice. Uh, divergențele de competitivitate și uh, discrepanțele între statele din zona euro au crescut foarte mult în ultimii 10 ani. Acestea au fost cauza crizei financiare care a lovit atât de puternic uh, Uniunea Europeană, mai ales anumite state membre. Ar trebui să prevenim și să abordăm probleme emergente înainte ca acestea să se dezvolte creând o criză. Așadar, propunem definirea unor indicatori și a unui tabel care să fie convenit cu uh, toate părțile, uh, să dăm recomandări și alerte timpurii dacă acest lucru este necesar. Indicatorii pot să includă, de exemplu, tendințele de productivitate, uh, costurile per unitate de producție, uh, costurile forței de muncă. Dați-mi voie să vă spun că e evident, acest lucru nu înseamnă că vrem să slăbim performanțele de export ale vreunei țări. Sigur că nu. Din potrivă, dorim să reechilibrăm creșterea economică în întregimea Uniunii Europene, astfel încât să putem să consolidăm competitivitatea la export acolo unde acest lucru este necesar și creșterea internă acolo unde este necesar și posibil. Așa trebuie să jucăm ca o echipă europeană pentru beneficiul întregii Europe. În al treilea rând, trebuie să fie foarte clar pentru toți cei care sunt în zona euro că nu vom fi niciodată învinși. Și pentru acest lucru avem nevoie de un cadru permanent și robust pentru gestionarea crizelor, pentru statele din zona euro. Mecanismul temporar stabilit pe 10 mai este un prim pas îndrăzneț în această direcție. Dar pe termen mediu și pe termen lung, Comisia va propune un mecanism mai permanent care să fie supus unor condiții foarte clare, bazându-ne pe lecțiile din uh, re trecutul recent. Trebuie să evităm pericolele care fac acest mecanism atât de puțin atractiv. Nici o țară nu uh, încearcă să îl pună în aplicare singură. Uh, experiența ne-a arătat că e mai bine să ai o brigadă de pompieri care să fie pregătită să intervină în momentul incendiului decât să încep să uh, formezi această echipă în momentul în care uh, focul deja a cuprins întreaga pădure. E mai bine să uh, fii pregătit decât să-ți pară rău după aceea. Domnule președinte, stimați eurodeputați, pentru a încheia, propunerile Comisiei reprezintă un începutul unui salt cuantic în guvernanța economică în Europa. Vreau să vă atrag atenția și asupra unei alte decizii foarte importante uh, luate în aceeași zi în care am propus aceste măsuri, și anume propunerea ca Estonia să devină membru în zona euro, pentru care propriile sale merite. Să vă dau doar o cifră. În timp ce datoria publică în Europa este undeva la 75%, în Estonia este de 7,5%. Deci nu 75, ci 7,5. Așadar, o datorie sustenabilă. Această propunere transmite un semnal important întregii zone euro și tuturor uh, celor din afară, arătând că zona euro este în stare să uh, suporte presiunile și faptul că Uh, sustenabilitatea fiscală va avea rezultate bune pentru toate statele din zona euro. Aceste propuneri vor duce la aprofundarea guvernanței economice în Europa și la extinderea zonei euro. Și în Uniunea Economică și Monetară este momentul ca E, partea europeană, să devină sensibilă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, pentru această declarație în numele Comisiei Europene și acum, în numele grupului PP, îi dau cuvântul lui președintelui grupului PP, domnul Dol. Le président, chers Domnule președinte, dragi colegi, Europa a reacționat în sfârșit. Șefii de state și de guverne au început în sfârșit să își dea seama cât de mari sunt problemele și să o recunoască, hotărând cu 10 zile în urmă un plan de susținere a monedei euro. Un plan care dovedește solidaritatea europeană, spre deosebire de tot ceea ce se spune. Un plan care este insuficient și care trebuie să fie însoțit de măsuri de reducere a deficitelor bugetare naționale, de măsuri de cooperare bugetară, socială și fiscală între cele 27 de state membre. Cred că ne vom repeta cu toții în această dimineață și deja spunem acest lucru de două săptămâni cu toții. Haideți să punem vorbele în practică. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a făcut un nou plan pe care îl salut de a uh, introduce drastic măsurile din pactul de stabilitate. Doamnelor și domnilor, nu vom ieși uh, la, nu o vom scoate la capăt fără toate aceste măsuri, nu o vom scoate la capăt fără curaj politic. Pentru că aceste măsuri la scară europeană și la scară națională trebuie să fie întreprinse acum și e valabil pentru guvernele de dreapta ca și pentru cele de stânga. Și îmi pare foarte rău că acest curaj nu l-au avut socialiștii germani când au votat în Bundestag planul de ajutor european. Din toate acestea trebuie să tragem niște învățăminte. În primul rând, trebuie să se cunoască adevărul referitor la conturile publice naționale, așa cum știm adevărul și despre conturile publice europene cer Comisiei Europene să se angajeze să garanteze și să sancționeze nu doar să denunțe timid orice stat care nu își îndeplinește aceste obligații. Știți că ne temem cu toții de radare, ne temem cu toții de sancțiuni și de punctele pe care le pierdem de pe permisul de conducere când încălcăm limita de viteză. Răspundem la uh, aceste semnale, deci trebuie să fim sancționați. Va fi o dovadă că suntem serioși. În al doilea rând, cei 27 trebuie să se, să se pună de acord dinainte în legătură cu orientările bugetare. Comisia a cerut acest lucru săptămâna trecută și am cerut-o și eu chiar aici, în acest hemiciclu, cu câteva săptămâni în urmă. Știu că nu-i pe placul statelor membre să li se ceară să se concentreze, dar va trebui ca statele membre să se obișnuiască să fie așa iritate de uh, noi pe viitor decât să își desfășoare finanțele publice de parcă ar trăi fiecare pe o insulă pustie și nu ar fi legate unele de altele de o monedă comună. E valabil pentru bugetele naționale, dar și pentru politica fiscală și socială. Pentru că înțeleg încă o dată mânia anumitor compatrioți cărora li se cere să se sacrifice pentru alții care lucrează mai puțin și ies mai devreme la pensie. Nici asta nu poate dura și e cel de-al treilea învățământ pe care îl trag din această criză. Moneda euro va fi viabilă numai dacă noi o susținem cu toții împreună. Eu, domnule Volcker, nu cer uh, uh, sfaturi uh, domnului Obama, pentru că moneda euro nu va fi salvată decât dacă ne schimbăm noi cultura și comportamentul. Trebuie să avem un reflex european. Mulți politicieni se străduiesc să nu piardă la popularitate, dar nu asta este soluția. Trebuie să trecem la un plan pe termen mediu și lung, pe care îl și cer antreprenorii noștri ca să poată să investească și să facă angajări. Grupul meu cere Europei să se trezească, grupul meu cere Comisiei să-și facă treaba și anume să aplice terapia bonus-malus și statelor membre. Celor care își curăță finanțele publice să le dea recompense și celorlalte sancțiuni. Comisia, domnule Ren, nu trebuie să se teamă de acest lucru. Trebuie să ne punem în slujba europenilor și a statelor. Marea problemă pentru concetățenii noștri este aceea că se tem că conturile lor de economii nu vor mai fi garantate. Sunt cetățeni care au lucrat toată viața ca să aibă o economie la, uh, pe livretul de economii și asta e primul lucru, trebuie să le garantăm aceste economii. Trebuie să uh, nu uităm că tocmai de asta a fost creată Comisia Europeană și în acest context strategia 2020 va avea sens. Numai dacă redevenim serioși și uh, suntem onești față de marele public, numai dacă câștigăm lupta cercetării, a educației și a inovării și a formării. Trebuie să facem economii în toate statele membre și chiar și noi, deputații europeni și funcționarii europeni, va trebui să dăm un exemplu, pentru că altfel nu vom fi credibili. Iată ce am avut de spus. Eu am trecut prin mai multe crize la viața mea foarte grave și profunde și sper ca aceasta să uh, reprezinte măcar un nou punct de pornire pentru Europa și pentru cetățenii. Să-i mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acum, în numele socialiștilor și democraților, domnul Schulz. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate doamne și domne, dragi colegi, dragi colegi, cred că această dezbatere trebuie luată foarte în serios, pentru că suntem într-o situație foarte uh, gravă pentru Uniunea Europeană, una periculoasă. Vreme de decenii am urmat ideologia laissez-faire. Decenii în care fiecare care a încercat să uh, pună sub semnul întrebării uh, supremația sistemului capitalist, a fost uh, imediat nimicit cu contraargumente. Acest sistem ne-a adus în criza financiară, economică și de ocupare a locurilor de muncă cea mai puternică de la sfârșitul celui de doilea război mondial și de asemenea în uh, într-o criză, în cea mai puternică criză morală și de legitimitate a instituțiilor de la sfârșitul celui de la război mondial. Acest sistem este greșit, pentru că este parțial imoral. Este un sistem pervers. Vreau să vă dau un exemplu ca să înțelegeți la ce mă refer. Mulți cetățeni înțeleg foarte bine, dar câteodată când vorbim în termeni de experți, nu mai înțeleg ce înseamnă acest uh, comerț cu uh, swapuri pe riscul de credit. Asta înseamnă că se poate încheia o asigurare care, după aceea, poate să fie utilizată ca și obiect comercial. De exemplu, domnul Iosef Dol are o fermă și sigur că are o asigurare împotriva incendiilor. Dacă eu pot să cumpăr asigurarea, eu, Martin Schulz, cumpăr asigurarea lui împotriva incendiilor, și în cazul în care ferma sa arde, eu primesc uh, banii respectivi, atunci nu trebuie decât să plătesc pe cineva care să meargă și să dea uh, foc uh, fermei, ca eu să primesc banii, ceea ce este un sistem pervers care trebuie interzis și trebuie eliminat. Dar exact despre astfel de mecanisme vorbim astăzi. Și acestea nu, sunt, nu, nu se referă doar la niște exemple uh, amuzante. Pentru că e vorba de pensionari care, în momentul în care, de exemplu, un pensionar din California a încercat să cumpere uh, acțiuni la o companie din Germania și o întreagă generație de uh, profesori care uh, aveau banii la fondul respectiv de pensii uh, uh, și-au pierdut banii. În momentul în care se joacă cineva cu banii oamenilor, cu banii pensionarilor, persoana respectivă trebuie trasă la răspundere. Și acum guvernele trebuie să acționeze. Da, domnule López Garrido, v-am auzit, pe domnul Ren l-am auzit, e foarte bine ceea ce spuneți, dar trebuie să reacționăm acum. Reacționăm mult prea târziu, cred eu. Pentru că ar fi, nevo- ar fi fost nevoie, după cum noi am solicitat în Parlament, ar fi fost nevoie să se reglementeze lucrurile mult mai repede. Reglementăm acum fondurile speculative. Dar când există, când va exista o agenție europeană de rating? E normal ca o agenție americană de rating, în momentul în care se fac speculații împotriva Greciei, când au ajuns acestea la punctul culminat, uh, agenția respectivă deja să vizeze următoarea țară și să uh, degradeze uh, obligațiunile din Portugalia. Ce fac aceste agenții de rating? Ele trebuie să fie reglementate, trebuie să fie controlate și nu acum. Ar fi trebuit să se întâmple acest lucru de ani de zile, pentru că noi am solicitat de ani de zile acest lucru și a fost respins. A fost respins de aceleași guverne care astăzi spun că vor să fie uh, managerii acestei crize, să gestioneze această criză. Domnule Langen, știu că astăzi după amiază veți depune o solicitare pentru ca în perioada carnavalului să nu se țină sesiunea Parlamentului. Este foarte frumos, da, da, îmi pare foarte rău. Noi avem aici o muncă serioasă. Avem în Uniunea Europeană niște deficite structurale care trebuie să fie eliminate prin măsuri instituționale. Avem o Uniune economică și monetară, zice-se. Realitatea, realitatea este că avem o Uniune monetară, dar nu avem o Uniune economică. Avem uh, în Europa 16 state suverane care nu au o politică coordonată, din potrivă, politicile lor merg în, uh, parțial împotriva uh, unele împotriva celorlalte, într-un spațiu economic comun. Uh, acest lucru este un foarte mare pericol, pentru că cei din California au rămas fără niciun fel de, uh, fără niciun ban și problema este că în acest moment va uh, deficitul foarte mare al bugetelor Portugaliei, Greciei, uh, de fapt reprezintă un pericol mult mai mare, iar guvernele trebuie să iau măsură acum. Avem o criză de legitimitate, de cea mai gravă speță, pentru că oamenii văd cum acest sistem economic a eșuat, nu mai au încredere în el. Văd că instituțiile statului și instituțiile supranaționale sunt de fapt aservite acestui sistem și nu mai au încredere, prin urmare, nici în aceste instituții. Și în acest moment există foarte mulți care caută refugiu din, din, de, de la aceste probleme, caută refugiu în retorica națională. Aici avem o, o contradicție foarte mare, avem o criză de încredere în uh, instituțiile statului și instituțiile europene și reîntoarcerea la politicile naționale în loc să încercăm să căutăm soluții la nivel internațional. Uh, acest, la nivel internațional, este un o contradicție pe care Uniunea Europeană trebuie să o rezolve. Avem nevoie de guvernanță economică, avem nevoie ca regulile pe care sigur, singur le convenim să fie puse în aplicare, să fie respectate și domnul uh, Dol, care uh, Uh, este reprezentantul uh, acestui sistem uh, pervers, ar trebui să nu mai critique pe ceilalți. Mulțumesc în numele grupului Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa, domnul Verhofstadt. Domnule președinte, nici retorica naționalistă, nici retorica marxistă nu o să ne propună vreo soluție corectă la această criză. Ceea ce trăim noi astăzi, domnule președinte, după părerea mea, nu e vorba de o criză monetară a Uniunii. Nu e vorba de o criză a monedei noastre unice, ci o criză de guvernanță a Uniunii Europene. Cu asta ne confruntăm noi în momentul de față. E o criză, aș spune eu, a obsesiei statelor membre, care sunt de părere că prin metoda aceasta interguvernamentală pot să rezolve toate problemele din Europa într-o zonă monetară unică, domnule președinte, e bine, avem nevoie de o metodă unică, o metodă comunitară, pe baza interesului comun european și nu trebuie să existe un fel de sindicat al intereselor naționale care, prin însăși natura sa, se uh, impune la Consiliul European și eu aș avea, în acest sens, trei mesaje de transmis. Primul mesaj, domnule Garido, e un mesaj adresat Consiliului. Poate că am putea cere președinției spaniole să ceară la rândul ei membrii Consiliului să mai tacă din gură în momentul în care se exprimă pe marginea monedei unice euro. Pentru că de fiecare dată când se găsește o soluție pentru a susține moneda euro, apare câte un șef de stat și de guvern care iese în față și care, bineînțeles, uh, subminează toată soluția care a fost găsită. Deci cred eu că primul lucru pe care îl putem cere Consiliului este să mai tacă din gură din când în când și să lase Comisia Europeană să-și facă munca și Banca Centrală Europeană să-și facă munca în așa fel încât să găsim soluții. Al doilea mesaj. E un mesaj pe care vreau să-l adresez Comisiei. Cred eu, domnule Ren, că dumneavoastră ați luat decizii curajoase miercurea trecută, decizii care merg în direcția corectă, însă, după părerea mea, Comisia trebuie să meargă și mai departe. Deocamdată avem un grup de lucru, un grup de lucru care se va întruni pentru a căuta soluții, dar se va întruni pe la în jurul lunii octombrie, sfârșitul anului. E prea târziu. Comisia are dreptul de inițiativă și comisia este cea care trebuie să propună un pachet global, un pachet ambițios în săptămânile ce vor urma, în lunile ce vor urma. Asta trebuie să facem. Nu trebuie să așteptăm ca un grup de lucru din partea Consiliului să se întrunească pentru a vedea ce trebuie făcut. Nu. Comisia este cea care trebuie să aibă această inițiativă și această inițiativă trebuie să fie un pachet global pe care trebuie să-l pună pe masa Consiliului și pe masa Parlamentului bugetului. Și pentru asta e nevoie de patru elemente. Mai întâi trebuie să întâlnim pactul de stabilitate și creștere. E nevoie de sancțiuni. Eu afirm, și cred că toată lumea e de acord cu mine, afirm că în acest pachet, înainte ca parlamentele naționale să-și adopte bugetul, să existe și o monitorizare, o supraveghere din partea Comisiei Europene și asta nu pune probleme de subsidiaritate sau de lipsă de subsidiaritate, ci e vorba de cinste, uh, loialitate față de pactul de stabilitate și creștere. Nu putem să afirmăm pe de o parte că suntem, facem parte din zona euro și uh, avem pactul de stabilitate și creștere, dar că în momentul în care discutăm despre buget, e bine, nu avem nimic de a face cu euro, e competență uh, pur și simplu națională. În al doilea rând, cred că în acest pachet e nevoie și de o strategie UE 2020 care să fie convingătoare. Și deocamdată, domnule Garigo, tot ceea ce se discută la Consiliu nu este convicator. Veți ajunge la o concluzie în luna iunie. Dar o concluzie despre ce? Din nou, același lucru ca și strategia de la Lisabona, care de fapt a eșuat. A, din nou, aceeași metodă de coordonare deschisă. Dacă sunteți serioși la nivelul Consiliului, e bine, acum a venit momentul să dați Comisiei Europene toate instrumentele necesare pentru ca ea să fie cea care să conducă această strategie UE 2020, o strategie economică pentru a ieși din criză. În al treilea rând, e nevoie de un fond monetar european Fond Monetar European care să înlocuiască mecanismul de stabilitate creat acum recent. Pentru că acest mecanism, așa cum a spus domnule Oli Ren, nu va fi suficient. Acest mecanism e, din nou, un mecanism interguvernamental. Și e nevoie, deci, pentru a lua o decizie de unanimitate. Deci trebuie ca toate statele membre să fie de acord cu o anumită decizie. Un sistem care nu este viabil, care nu poate funcționa pe termen lung. Deci e nevoie de un fond monetar european care să fie gestionat de către Comisia Europeană și dacă este necesar de către Banca Centrală Europeană și nu să nu fie administrat doar în urma deciziilor pe care cele 16 state membre ale zonei euro le-ar putea lua. Și apoi e nevoie și de o piață de obligațiuni europene. Iată cerințele noastre, domnule uh, comisar. E nevoie de ambiție, e nevoie de curaj pentru a avea pe masa de lucru a Consiliului și a Parlamentului un pachet ambițios care să cuprindă cele patru puncte. Mulțumesc, spune domnul președinte, pentru această intervenție. Dăm acum cuvântul în numele verzilor. Are cuvântul doamna Hams. Domnule președinte, stimate doamne și domni, grupul meu a decis din nou să se comporte pozitiv să luăm o atitudine pozitivă față de mecanismul de stabilizare financiară care a fost convenit la Bruxelles. Dar trebuie să spunem foarte clar că susținerea noastră vine numai dacă se iau niște angajamente serioase pentru o politică financiară și economică comunitară. Nu spun acest lucru astăzi. Noi avem o tradiție de câțiva ani în care solicităm aceste lucruri. Domnule Ren, domnule reprezentant al președinției spaniole, trebuie să vă rugăm ca în sfârșit să vă decideți în mod serios la nivel european să nu mai încercați să combateți simptomele crizei, ci, din potrivă, să încercați să mergeți în profunzimea problemei. Pentru că analiza noastră arată că din 2008 încercăm să vindecăm simptome. Din 2008, de la uh, eșecul uh, Lehman Brothers, salvăm bănci. Asta facem și trebuie să vă spun că trebuie să fim sinceri în fața cetățenilor noștri, uh, pentru că uh, cu decez, decizia din weekend nu s-a stabilizat moneda euro. Foarte mulți germani, uh, foarte, mult, foarte multe bănci germane și franceze au fost salvate. Asta a fost decizia și s-a văzut foarte bine după aceea pe burse care au fost rezultatele. Dar trebuie să ieșim din această politică de salvare, pentru că între timp e vorba de uh, multe, multe miliarde de bani și nici măcar nu mai știm de unde să luăm acești bani și dacă ne uităm la uh, acordul din ECOFIN, acesta, acesta cuprinde doar niște mici pași uh, foarte timizi de încercare de a reglementa piețele financiare. De aceea, solicităm astăzi. Statul trebuie să acționeze cu mare fermitate în uh, față de piețele financiare, pentru că speculatorii trebuie să fie opriți. Băncile sunt importante, au o importanță sistemică, dar în acest sistem ceva e foarte greșit dacă politica tolerează din nou și din nou să ajungem la marginea capacității statelor de a exista. Sunt anumite lucruri care trebuie să fie convenite, asupra cărora trebuie luate decizii, astfel încât Uniunea Europeană să meargă în direcția cea bună. Noi credem că la nivelul european trebuie să fie interzise aceste um, documente nocive, trebuie să fie interzise vânzările în gol, trebuie ca fondurile speculative să fie bine reglementate și e nevoie de o taxă pe tranzacții financiare, care să nu fie doar așa un subiect pentru discuțiile de duminică, ci din potrivă. Avem nevoie de o astfel de taxă foarte concret, pentru că ceea ce se întâmplă cu acești bani trebuie să fie uh, fructificat astfel încât să ne refinanțăm propriile cheltuieli bugetare și această uh, taxă pe tranzacție financiare ne-ar putea aduce acești bani. Uh, al doilea lucru care este foarte important pentru mine este viitorul unei politici bugetare uh, și unei discipline bugetare coordonată. Eu știu acest cuvânt foarte bine, această sintagmă foarte bine din Germania, dar eu aș face următoarea propunere. Discutând despre managementul, despre gestionarea crizelor și despre Europa 2020, să reușim să ne punem de acord asupra lucrurilor pe care noi le dorim. Ce dorim pentru statele membre, pentru Europa? cum o să le și ce o să le prezentăm cetățenilor peste 5 ani, peste 10 ani, în ceea ce privește răspunderea statelor. Strategia europeană ar trebui să fie acum uh, una care să meargă împotriva responsabilității sociale a statelor, eu aș vrea să știu cum vă imaginați lucrurile. Dacă vă gândiți la biblioteci, la școli, la universități, la grădinițe, uh, spitale, uh, azile de bătrâni, muzee, Uh, colegul meu, uh, Conbendit, a spus foarte clar că Grecia are nevoie de mai mult timp pentru a-și reforma uh, bugetul. Eu, între timp, știu care este situația financiară dezastruoasă în multe state membre și unii au nevoie de timp ca să se gândească la cum vor uh, organiza lucrurile pe viitor. Și e în mod clar că dacă am merge împotriva măsurilor sociale, aceasta ar fi o linie greșită pentru Uniunea Europeană, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să avem o politică bugetară foarte precaută, să încercăm să acordăm atenție tuturor generațiilor și noi, verzii, am susținut întotdeauna această politică în Germania. Și în ultimul rând, politica climatică, dezvoltarea durabilă, acestea nu trebuie în ziua de astăzi să-și piardă din însemnătate, pentru că așa mi se pare că se întâmplă și ar fi o mare greșeală. Trebuie să rămânem în inovarea industriei, trebuie să ne transformăm producția într-una mai ecologică, organizarea transportului uh, public, aceste elemente nu trebuie să ajungă în plan secundar. Nu! Locurile de muncă trebuie să fie stimulate prin măsuri durabile, prin măsuri de viitor și pentru acest lucru avem nevoie de bani. Și doamnelor și domnilor, E, adevărat, e un adevărat tabu să vorbim de taxe și impozite noi, dar eu sunt convinsă astăzi că din această criză nu vom putea să ieșim dacă nu reușim să trecem peste acest tabu despre rolul statului și despre necesitatea unor impozite inteligente. Dacă nu trecem de acest tabu, nu vom ieși din criză. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum, în numele conservatorilor și reformiștilor europeni, domnul Kirkhope. Uh, Domnule președinte, domnule comisar, din păcate a devenit o caracteristică pentru cei care vorbesc pentru Uniunea Europeană să creadă că soluția la orice problemă este o integrare sporită. Această abordare nu e corectă, pentru că nu ducem lipsă de mecanisme suplimentare pentru a implementa o politică a uh, lăcomiei, ci uh, avem nevoie de mecanisme care să și fie executate. Sper de aceea sincer că uh, inițiativa Europa 2020 să nu eșueze și ea pornind de la aceleași premise. În ceea ce privește criza zonei euro, ni se spune că pentru a evita crize similare pe viitor, Uniunea Europeană are nevoie de competențe pentru a uh, cere prezentarea proiectelor de buget de către guvernele suverane și de asemenea pe cea de a impune sancțiuni statelor membre. Însă acestea existau deja, însă nu erau controlate în mod adecvat privat. Calitatea informației, uh, nu știu dacă se va ameliora sau capacitatea de a analiza datele se va ameliora numai pentru că se introduc proceduri mai stricte. Până acum a uh, fost vorba de o lipsă de credibilitate a acestor proceduri și dacă extindem sfera de aplicare, nu înseamnă că se vor impune mai bine. Noile măsuri vor fi oare luate mai în serios? Mai departe, datoria care riscă să apese asupra bugetului Uniunii Europene este o premisă care subminează principiile finanțelor publice sănătoase pe care noi ar trebui să le implementăm aici. Noi la ECR dorim ca euro să fie un succes pentru cei care doresc să adere la euro și asta în economia extinsă europeană, dar asta presupune ca statele membre să-și asume răspunderea, să fie sincere unele față de altele și să-și îndeplinească angajamentele asumate. Comisia crede că propunerile sale vor duce la o aprofundare substanțială a Uniunii Economice și Monetare. Nu e de mirare că uh, în versiunea în limba engleză a textului de la summitul din martie se vorbea despre guvernanță, governance, iar uh, versiunea franceză se refera la uh, guvern, gouvernement. Acest, această guvernare și nu guvernanță nu va fi o soluție la problemele cetățenilor și spun asta pentru binele Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult. Acum, în numele GUE Angel, are cuvântul președintele Bischi. Acum. Domnule președinte, ultimele reuniuni ale Consiliului arată niște modificări importante. În momentul de față, trecem printr-un proces de guvernamentalizare a politicii europene iar în tratatul de la Lisabona, uh, rolul Parlamentului European este consolidat și noi am salutat acest lucru. În momentul de față vedem că, de fapt, deciziile se iau între guverne și se acordă niște sume inimaginabile. Parlamentele nu prea au multe de spus până acum, mult prea puține și trebuie să, să ne apărăm împotriva acestei politici. Metodele guvernelor uh, de a acorda niște sume foarte mari băncilor. Uh, aceste metode de utilizare a unui fel de uh, casino, metode de casino cu banii contribuabililor, ei bine, aceste metode nu sunt bune. S-au găsit de undeva uh, miliarde de euro și pachetul acesta, 750 de milioane de euro, de fapt, este destinat băncilor. Însă, Uniunea Europeană are nevoie de o piață internă, are o monedă unică și comisarul Barroso a, fost foarte, a spus foarte bine, fără o uniune uh, economică și politică, putem să uităm de uniunea monetară. Însă nu vedem niciun fel de contururi clare ale acestor uh, propuneri și avem nevoie de o coordonare politică foarte bună. Însă pactul de stabilitate și creștere nu ne duce în acest sens. E nevoie acum de o uniune socială. E o nevoie de o re reglementare a sectorului financiar, o uh, politică fiscală și de salarizare coordonată. E nevoie de o taxă pe tranzacții financiare care se discută de multă vreme, dar a rămas la nivelul vorbelor. Acum este momentul ca statul social să fie uh, consolidat la nivel european, nu să fie slăbit, pentru că și în Grecia și în alte țări oamenii se tem foarte mult pentru că văd că se fac uh, reduceri pe pielea lor. Este momentul să cerem o armonizare a standardelor sociale. Trebuie să eradicăm uh, paradisurile fiscale. Uh, pentru că luptăm acum în cu criza financiară, dar în ritm de melc. Și dacă vedem cât de repede se mișcă speculanții, vedem că ne mișcăm mult prea încet. În situații din acestea de urgență, uh, trebuie ca uh, pierderile să fie uh, trecute și sectorului privat, pentru că contribuabilul nu poate să fie întotdeauna cel de la care se iau banii ca să se plătească pierderile băncilor și eu cred că va trebui să definim foarte bine uh, termenul de uh, furt într-o bancă. Mulțumesc! Acum are uh, cuvântul domnul Savela. Chirie Epitrope, tratome tis ευκαιρίας. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș dori să profit de ocazie pentru a vă mulțumi în mod personal uh, pentru munca deosebit de eficientă pe care ați depus-o în momentul în care Grecia s-a confruntat cu această criză. Și aș dori să mulțumesc tuturor grupurilor politice din Parlamentul European pentru sprijinul și solidaritatea de care au dat dovadă vis-a-vis -vis de Grecia. Doamnelor și domnilor, domnule comisar, eu am trei propuneri de făcut. Dragi colegi, aș dori să vă cer sprijinul față de aceste propuneri. În ceea ce privește adoptarea unui instrument permanent pentru guvernanță economică, Institutul Bruegel care e, uh, studiază chestiunile economice, a făcut propunerea următoare, și anume, Banca Centrală Europeană să garanteze uh, prin obligațiuni europene până la 60% din PIB-ul fiecărui stat membru. E vorba de obligațiunile albastre și tot ceea ce depășește 60% ar trebui să fie împrumutat la condițiile de pe piață pentru a putea acoperi nevoile. Iată deci o propunere pentru un instrument permanent pentru a asigura această guvernanță economică. Nu avem nevoie de mecanisme noi eu vreau să spun că putem adopta acest mecanism foarte rapid. Acum, două propuneri în ceea ce privește Grecia. Fondul Monetar Internațional va prelungi termenul de rambursare uh, pentru Grecia de la 3 până la 5 ani. Dacă această prelungire va fi adoptată și de către partenerii europeni care împrumută bani Greciei, atunci Grecia, într-un mod mult mai realist, va fi capabilă să-și ramburseze datoria. Și ar fi un mesaj pozitiv adresat pieței. Cea de-a treia propunere a mea este următoarea. Sumele de, aj- de întrajutorare destinate Greciei vor fi utilizate pentru a rambursa datoriile. Și o gestiune rațională ar trebui să ducă la rezultatul următor, ca Uniunea Europeană să deblocheze fonduri care vor fi uh, acordate Greciei pe viitor, în așa fel încât acestea să fie utilizate pentru dezvoltarea economiei uh, Greciei. În momentul de față, guvernul elen primește fonduri, încearcă să reunească, să întrunească fonduri tocmai pentru a reduce datoriile ceea ce înseamnă concret că nu există eforturi uh, în direcția dezvoltării. De aceea, domnule comisar, spuneam că e nevoie de uh, sume alocate dezvoltării. Îmi doresc ca această criză din Grecia să fie singurul preț pe care să-l plătească Uniunea Europeană pentru modul în care a fost gestionat Uh, a fost gestionată Uniunea Europeană din punct de vedere economic de 10 ani de zile încoace. Eu sper că uh, criza să fie limitată. Mulțumesc, doamna. Nu v-am întrerupt pentru că veniți din Grecia, însă și era important să auzim care este opinia dumneavoastră, dar ați depășit cu mult timpul de luare de cuvânt ce v-a fost acordat. Și v-aș ruga data viitoare să păstrați uh, timpul de luare de cuvânt care v-a fost uh, acordat. Da, vă rog, punct de procedură. Domnule președinte, în momentul în care dumneavoastră ați devenit președinte anul trecut, acordați tuturor partidelor politice posibilitatea de a interveni în mod egal. Și uh, acum constat un lucru interesant. Tot, toate uh, partidele politice, toți reprezentanții partidelor politice și-au depășit, depășit timpul de luare de cuvânt pe care îl aveau și nu le-a spus nimic. Uh, da, mulțumesc. Eu, eu ceea ce încerc să fac este să am un oarecare control asupra modului în care se uh, derulează ședința. Bineînțeles, uneori s-a depășit de câteva secunde, uh, e adevărat, dar dumneavoastră, uh, ultima oratoare, este cea care a depășit cel mai mult timpul de intervenție acordat. Și Bineînțeles că eu, mi s-a părut important să avem și o opinie concretă a celor care locuiesc în Grecia, care sunt greci. Da, însă personal aș prefera să nu se depășească timpul de intervenție acordat. Și acum are cuvântul domnul Sosa Wagner. Mulțumesc, domnule președinte a fost foarte important să avem o întâlnire înainte de această prăbușire economică, în așa fel încât șefii de state și guverne să înțeleagă că nu e nevoie de mai mult naționalism, ci de mai multă Europa. Și există măsuri care au fost adoptate Uh, în sânul Consiliului European sau ideea de a avea un tezaur public european, o trezorerie publică europeană. Ei bine, noi ne dăm seama cu toții că ne aflăm în aceeași barcă și că este inutil să încercăm să salvăm situațiile în mod individual și să facem acest lucru în mod improvizat. Însă eu mă întreb dacă nu cumva acum ne confruntăm cu oarecare paranteză um, și că de acum încolo vom avea o adevărată guvernanță economică europeană. Pentru că, dragi colegi, ceea ce li, uh, avem prea mult este guvernanța, dar ne lipsește un guvern economic. Și asta și-ar fi dorit și părinții fondatori ai Uniunii Europene. De aceea, în Parlamentul nostru trebuie să susținem toate acele uh, reforme care vor uh, întări Europa și care vor face în așa fel încât disciplina bugetară și fiscală să devină o realitate. Și haideți să lăsăm deoparte nostalgia suveranității. Dragi colegi, trebuie să întărim Comisia Europeană, trebuie să întărim Parlamentul European și este singura rețetă, singura posibilitate de a ieși din impas, fără de care toate aceste instituții vor dispare ca o iluzie în noapte. Mulțumesc! Panu za Teraz będą inni wpisani. Mulțumesc! Acum urmează ceilalți vorbitori. Vreau să vă aduc la cunoștință că dezbatem aici un subiect foarte important și că dezbaterea noastră va influența viitorul Uniunii Europene. Vreau să rog acum pe doamna Vortman Col să ia cuvântul două minute și jumătate. Eh, Domnule președinte, am eh, a aflat astăzi că dacă ia foc ferma domnului Dol, ar fi mai bine ca el să stingă focul înainte de toate. Și grupul nostru a pregătit un document referitor la deciziile Consiliului uh, de a distribui un pachet de sute de miliarde de euro o săptămână mai târziu s-a vorbit despre regulile bugetare și la Consiliu a fost unanimitate în această privință. Ar trebui să dăm și noi dovadă de unanimitate, dar când îl aud pe domnul Schulz din, de la grupul socialist vorbind, mi se pare că unanimitatea nu e prezentă aici între noi. Ne dorim cu toții o Europă cu creștere economică durabilă, cu suficiente locuri de muncă pentru cetățenii noștri, cu întreprinderi solide acest lucru va fi posibil numai printr-o monedă stabilă și o economie stabilă. Dacă dorim să reușim această ambițioasă strategie 2020, pactul de stabilitate și creștere trebuie să fie neapărat respectat. Și ca să reușim e nevoie de o guvernanță economică solidă. De fapt, chiar acesta este nucleul rezoluției pregătite de noi împreună cu celelalte grupuri politice săptămâna trecută. Domnule Ren, vrem să vă susținem și este irresponsabil faptul că socialiștii refuză să susțină această propunere. Domnule președinte, cei care fac speculă sunt și ei irresponsabili, nu fac decât să, să adâncească criza europeană. Noi credem că domnul Barnier trebuie să-și continue munca și să facă propuneri pentru a combate aceste comportamente irresponsabile. Mulțumesc! Pan Hannes, 2 minute 30. Domnul Hannes Svoboda, două minute și jumătate. Hannes Svoboda, bardzo proszę. Președinte, Präsident, liebe Kolleginnen colegi. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, doamna Votman Col spune că uh, spune lucruri greșite. Noi nu dorim ca ferma domnului uh, Dol să uh, ardă. Nu, din potrivă, noi vrem prevenire și, în al doilea rând, noi susținem propunerile domnului Ren. Numai că ele nu sunt suficiente și tocmai acest lucru îl subliniem că tocmai măsurile propuse de domnul Ren, dacă ferma lui dom- domnului Dol va lua uh, foc, atunci uh, aceste măsuri nu îl vor uh, ajuta să salveze situația. Problema este că deciziile s-au luat mult prea încet, mult prea târziu și foarte târziu guvernele și-au dat seama și comisia și-a dat seama foarte târziu ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani în Uniunea Europeană. Domnul Ren a spus pe bună dreptate că diferențele de competitivitate între statele euro uh, au crescut în ultimii 10 ani. Dar domnul Ren a uitat să spună, ceea ce e important pentru noi, că de asemenea diferențele între cei bogați și cei săraci în Europa cresc în mod constant și uh, Uh, nu vreau să revin aici la marxism, dar uh, vreau să subliniez faptul că politica socială și siguranța socială sunt niște chestiuni importante. Pe dumneavoastră poate nu vă interesează aceste lucruri, dar cum vreți să uh, Uh, propuneți aceste uh, constrângeri bugetare dacă nu luăm în considerare oamenii? Pentru că această zonă europeană este uh, definită de o diferență foarte mare între cei bogați și cei săraci. Nu este acceptabil acest lucru și de aceea e necesar să luăm măsuri care să ia în considerare acest lucru. De aceea, în primul rând, sigur că trebuie să reducem diferențele de competitivitate. Aveți dreptate, domnule Ren, vă dau dreptate. Competitivitatea statelor ca Grecia, Spania și altele trebuie să crească. Nu este vorba de o reducere a competitivității pentru Germania, Polonia și a altor țări, ci din potrivă să se îmbunătățească competitivitatea statelor mai slabe. Este o strategie corectă numai că în uh, comunicarea dumneavoastră, domnule Ren, lipsesc măsuri concrete prin care vreți să atingeți aceste obiective. Uh, reforme ale sistemului de pensii, ale uh, pieței muncii. Sigur că e adevărat și noi vă spunem de când aceste lucruri, dar nu e suficient să reformeze aceste sisteme, pentru că trebuie să ne focalizăm și asupra bugetelor. Dacă nu încercăm să îmbunătățim infrastructura, dacă nu utilizăm toate elementele din Europa 2020, atunci nu vom reuși să ajungem la obiectivele pe care le propuneți și de aceea vă rog, luați în considerare competitivitatea și securitatea socială sunt două elemente esențiale în Europa. Vă mulțumesc, domnule, doamna Adina Ioana Vălean. 30. Thank you președinte. Aș dori să mă refer la situația statelor membre care nu sunt membre din zona euro și care se confruntă cu aceleași îngrijorări și temeri. Uh, în țările noastre s-a spus că mm, calitatea de membru a Uniunii Europene va fi o garanție pentru vremurile grele. Dar iată că vedem lucrurile în mod diferit acum. Și moneda euro este atacată de peste tot și asta în ciuda eforturilor noastre. Și știm foarte bine că banii pe care i-am acordat vor fi doar o soluție temporară temporară pentru, pentru situația de criză globală. Avem nevoie de răspunsuri mai complete. Și haideți să recunoaștem că nu putem să nu, ne permit, să nu avem acea integrare economică mai profundă pentru că există un dezechilibru și dezechilibrul acesta duce la divergențe între statele membre și e nevoie de o disciplină financiară la nivel european, iar pentru asta e nevoie de guvernanță economică și e nevoie de mecanisme uh, de guvernanță economică. Trebuie să reducem cheltuielile birocrației, trebuie să atragem investiții, trebuie să vedem care vor fi măsurile care vor fi luate de către guverne. În România, spre exemplu, se reduc pensiile, se reduc salariile în loc să se reducă cheltuielile birocratice. Și în România avem mai mulți angajați în serviciile secrete decât în orice alte domenii de activitate. Uh, nu sunt bani suficienți pentru profesori și încurajez Comisia să reziste în continuare și să nu cedeze presiunilor din partea statelor membre, pentru că doar astfel uh, Comisia va fi un adevărat model și exemplu demn de urmat în această perioadă dificilă. Mulțumesc, are cuvântul domnul Lambert. Oui, messieurs, chers da, domnilor, dragi colegi, avem nevoie de cheltuieli publice responsabile. Da, avem nevoie de o echilibrare a bugetelor, ceea ce presupune o gestiune responsabilă a cheltuielilor și vorbim destul de asta acum. E nevoie de o supraveghere reciprocă între egale. Da, e adevărat, dar nu doam, domnilor de la Consiliu, într-adevăr, domnilor, nu doamnelor, este o impostură să uh, lăsăm să se creadă că vom răspunde acestor provocări numai reducând cheltuielile, pentru că așa va, se va cufunda Europa în recesiune cel mai rapid, așa se va distruge țesătura socială, așa se va strica identitatea europeană. Deci dacă vrem să restabilim echilibrul finanțelor publice, și să fim capabili să investim, pentru că nu e vorba doar de reducerea deficitelor, e vorba de investiții în viitor, uh, va trebui să găsim noi venituri. Deci, va trebui să punem să contribuie sectorul financiar, taxe pe tranzacțiile financiare, bank levy, taxe bancare, și va trebui să contribuie cei care au profitat cel mai mult de această situație, cei din sectorul energetic. Înseamnă să nu mai facem cadouri, cum am făcut-o până acum prin reformele fiscale, celor mai bogați din societate sau întreprinderilor care profită de nișe fiscale și să nu mai permitem fraude fiscale și asta presupune să uh, atacăm un alt tabu, nu tabuul fiscal, ci tabuul suveranității pe care dumneavoastră, doamnelor și domnilor de la Consiliu, cu uh, ajutorul PPE îl apărați până în pânzele albe. Suveranitatea fiscală este uh, un eșec care stă la baza problemelor și trebuie rezolvată. Președintele întrerupe, are cuvântul domnul Dechian Epping. Uh, the president just asked is there an exit strategy from this crisis? Mulțumesc, domnule președinte. Uh, se cere aici uh, o strategie de ieșire din criza economică. Există una, se numește o abordare fiscală conservatoare. Problema este că sectoarele publice au, au scăpat de orice fel de control vreme de ani de zile și în vremuri bune. Guvernul domnului Schröder a trepășit pragul de 3%, iar Grecia sigur că a bătut toate recordurile pentru că uh, Uh, clasa politică din Grecia nu este capabilă să gestioneze bani. Avem acum acest pact de stabilitate. Ce a spus domnul Prodi despre acest pact de stabilitate în 2002? Știți, pentru că erați acolo șef de cabinet și a spus că acesta e o prostie. De aceea trebuie schimbat. L-am schimbat și acum uh, vedem rezultatele acestor schimbări. Uniunea Europeană va uh, trebui să aibă o abordare foarte conservatoare în uh, finanțele sale și avem nevoie de uh, inovare, avem nevoie de competențe antreprenoriale, domnule Schulz, avem nevoie de impozitare, domnule președinte, din partea Spaniei. Nu! Pentru că aceasta înrăutățește și mai mult lucrurile. Pune Uniunea Europeană uh, într-o uh, perioadă de stagnare și dumneavoastră veți fi tocmai opusul lui Robin Hood. Uh, deci eu înțeleg uh, mânia oamenilor, cei care își pierd economiile, pensiile. Îi înțeleg pe contribuabilii germani. Ei știu că ei vor trebui să plătească, dar contribuabilii germani nu pot să plătească tot timpul. Și cred că domnul Verhofstadt, care e aici, uh, e uh, arogant atunci când îi spune doamnei Merkel să nu mai vorbească despre euro, pentru că nu reușește să-și rezolve problemele în propria țară. Ce încearcă să spună acum? Mulțumesc, domnule. Domnul Leiaric, acum. Domn. Da. Bună. Mulțumesc, domnule președinte. Piețele financiare nu vor fi calmate dacă nu ne vom întoarce la un principiu sfânt și anume libertatea totală a circulației capitalurilor. Și uh, acela așa zis, al uh, concurenței, dar de fapt care duce la inegalitate. Asta se pun mulți bani pe masă. Dar de fapt pentru a liniști piețele financiare. Însă oamenilor le promiteți doar sânge și lacrimi. Și se pare că a intrat lupul uh, în stână, și anume femeiul. De ce noi nu am fost consultați în prealabil pe această decizie? Și acum vreți să forțați lucrurile și vreți să uzurpați puterea. Pentru că vă doriți ca bugetele naționale să fie controlate de către comisie. De multe ori dumneavoastră vorbiți despre datorii, deficite, însă eu mă întreb de ce nu discutăm niciodată despre posibilitatea de a avea uh, venituri. Pentru că dacă avem astăzi deficite, tocmai e din cauza că s-a scăzut fiscalitatea în mod constant și s-au creat condițiile pentru a avea această repartizare inegală a bogățiilor. În consecință, printre măsurile pe care ar trebui să le luăm, există una și anume trebuie să modificăm statutul Băncii Centrale Europene. E nevoie de o adevărată solidaritate, domnul președinte. Întrerupe are cuvântul acum colegul Mario Borghezio. Dar quanto durerà l'euro così? Domnule președinte, cât va mai rezista euro așa cum există acum. A, peste un an, peste doi ani vom asista la distrugerea acestei monede. Eu nu sunt de acord cu faptul că deschiderea unei noi găuri de 750 de miliarde de euro pentru a umple o altă gaură ne va duce la o construcție solidă a viitorului economic și social a 500 de milioane de cetățeni nu sunt de acord nici cu salvarea monedei euro în sine, ca atare. Cred că trebuie uh, să se reducă ratele dobânzii pentru a uh, dirija capitalurile către industriile de producție, care la ora actuală au de suferit. Nu sunt de acord cu Comisia Europeană care pretinde că realizează o examinare preventivă a ă, proiectelor de buget ale statelor naționale, chiar înaintea parlamentelor naționale, înseamnă că uităm complet de suveranitate. Nu sunt de acord cu o politică... Vorbitorul este întrerupt. Urmează domnul Martin. Mulțumesc. Vreau să Uh, militez aici, să vorbesc împotriva poziției Consiliului, care este o, o poziție anti-europeană. Pentru că sunteți responsabili în Consiliu pentru aceste probleme pe care le vedem astăzi. Pentru că dumneavoastră nu ați permis reglementarea în zona financiară, ca să vă dau numai un exemplu. Uh, la Eurostat există anumiți uh, funcționari care au atras atenția asupra problemelor din Grecia și din Portugalia și cei de la uh, comisie trebuia să-i audă. Dar cine a blocat acest proces? Dumneavoastră, din, din Spania. Uh, și uh, cei din Germania, și Dol și oamenii săi din Franța și austriacii. De ce? Pentru că toată lumea știa foarte bine că în, dacă te uitai mai în profunzime, în conturi, găseai probleme. Așadar, cred că în momentul acesta ar trebui să nu ne mai uh, ascundem după deget. Avem acum nevoie de o guvernanță, dar nu una de, de urgență, una de criză. Pentru că dumneavoastră nu veți reuși să faceți uh, ceea ce au făcut și americanii, să scoateți foarte mulți bani pentru a uh, salva băncile și pentru a reduce riscurile sistemice. Nu. Noi avem nevoie de o legitimitate democratică, de un sistem cu două camere care să reușească să țină sub control acest Consiliu European care uh, declarativ este pentru Europa, dar care în interior nu reușește să pună în aplicare ceea ce spune. Domnul Otmar Caras acum. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, domnule președinte. Criza din Grecia a arătat foarte clar care sunt slăbiciunile noastre, care este morala dublă în Uniunea Europeană, deficitele, uh, greșelile și lipsa de uh, seriozitate. În al doilea rând, această criză ne arată că nu ne-am făcut uh, temele și cei care nu-și fac temele își face rău sieși și comunității. Acest lucru este valabil pentru statele membre, în primul rând, dar și pentru Comisie și pentru noi, de fapt. În al treilea rând, Uniunea Europeană își asumă obiective și reguli dar atunci când își uh, convine și asupra unor uh, sancțiuni, Comisia nu poate să ezite în aplicarea acestora. Trebuie să facă, uh, să-și asume obligațiile pe care le are. Trebuie să impune sancțiuni atunci când este nevoie. Și către Consiliu, vă rog să încetați cu blocada împotriva Eurostat. Eurostat, Eurostat trebuie să poată să controleze toate aspectele financiare, trebuie să poată vorbi cu cine este necesar pentru că e uh, important să avem informație bună. Președintele întrerupe. Un minut, domnule. Două minute. Îmi cer scute, scuze, spune domnul președinte, la mine pe faie scrie doar un minut. Îmi cer scuze, vă rog să continuați. Domnul Caras, în al cincilea rând, ați vorbit despre fondurile speculative. Nu s-au luat încă decizii, pentru că foarte repede ați vrut să negociați cu noi uh, pentru a reuși să avem un, reglem, un regulament pentru fondurile speculative înainte de pauza de vară. Taxa pe tranzacțiile financiare, încercați să faceți uh, o propunere astăzi să vedem cum va arăta această taxă pe tranzacție financiare e necesar un uh, mecanism de verificare pentru toate mecanismele naționale care au relevanță europeană. Avem nevoie de un studiu cu privire la consecințele tuturor măsurilor luate în economia reală. Avem nevoie de mai multă Europa și mai puțin uh, un interguvernamentalism. Vă mulțumesc, spune președintele. Vă mulțumesc, domnule. Acum are cuvântul domnul Udo Bulman. Domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, domnule Garrido, care reprezentați Consiliul, am o întrebare foarte concretă. Ca să reușim să ieșim din această situație de neputință, din această nebuloasă din jurul crizei în care nimeni nu știe exact de ce avem această criză și cum ieșim din ea. Am o întrebare concretă. Domnul Schulz a vorbit de aceste produse uh, care sunt uh, permise uh, vânzările în gol și alte produse derivate prin care Grecia a fost adusă la nivel, la marginea catastrofei și care pot să reprezinte un pericol foarte puternic și pentru alte state. Domnule Garrido, dumneavoastră, în ultima vreme, v-ați întâlnit în Consiliul Confin uh, foarte des. De ce nu a fost posibilă o acțiune concertată a statelor membre pentru a interzice aceste produse? Pentru că eu am întrebat acest lucru și în capitala mea, proprie în ultimele luni, și au avut nevoie de luni, doar aseară au reușit să interzică vânzările în gol. Și mă întreb de ce trebuie copilul să cadă în puț ca să reușim să luăm măsurile de care e nevoie, pe care ar fi trebuit să le luăm nevoie acum multă vreme pentru a proteja cetățenii și economia noastră. Și eu cred că uh, Uh, această lentoare, această tergiversare în Consiliu este răspunsul dumneavoastră. Dar haideți să facem un pact. Noi în Parlament facem propuneri concrete. Am propus să, se, uh, să existe instituții de reglementare. Am făcut propuneri cu privire la reglementarea fondurilor speculative. Am spus că avem nevoie de măsuri la nivel european, pe care putem să le luăm la nivel european. Și, domnule Langen, dacă faceți ceea ce spuneți, atunci vom putea să luăm aceste decizii și în privința produselor derivate. Și atunci vă întreb și vă rog și fac apel la dumneavoastră, în momentul în care noi venim cu aceste propuneri concrete și Consiliul trebuie să acționeze, pentru că nu mai trebuie să așteptăm să se miște Consiliul foarte încet, pentru că avem instrumente europene care să uh, ne scoată din această criză. Vă rog, ajutați-ne și Consiliul trebuie să se miște pentru că acesta este punctul important pentru ca legislația să treacă. Vă mulțumesc pentru că ați respectat uh, timpul de vorbire. Acum are cuvântul doamna Desernes, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. E poate criza cea mai gravă cu care se confruntă Europa. De aceea suntem într-o stare de urgență, însă deciziile bune trebuie să fie luate imediat și nu să așteptăm luna octombrie. Planul de salvare a fost o primă decizie, o decizie poate cu, luată cu întârziere, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Acum acest plan trebuie să fie completat prin crearea pe long termen a unui adevărat fond monetar european, prin o instaurare a unui, unei piețe de obligațiuni europene și prin crearea unei agenții de rating europeană. Cu toți toții știm că moneda unică nu va putea funcționa fără o convergență bugetară, fiscală, economică și politică. Europa în momentul în care lasă impresia tuturor că nu are niciun fel de lider, niciun fel de guvernanță, atunci cedează teren speculanților. Și trebuie să ne concentrăm acum pe această chestiune a guvernanței Uniunii Europene, care a lipsit în ultima vreme. Și, după părerea mea, trebuie să ne fixăm două obiective. Da, într-adevăr, trebuie să reducem datoriile, nivelul de îndatorare, însă trebuie să facem acest lucru în mod realist, în mod credibil. E nevoie, în același timp, de marge de, mano- de manevră manevră pentru a pregăti reformele de viitor. Aceste lucruri trebuie făcute în paralel, simultan. De aceea e nevoie de corespondență între bugetele naționale ale statelor membre și aș fi preferat ca și Comisia să se exprime cam în aceeași, în aceeași direcție, în același uh, uh, sens. E nevoie de o fiscalitate care să fie în slujba creșterii, în slujba dezvoltării, fără de care nu vom avea o Uniune monetară europeană, economică și politică. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Pascal Canfin. Domnul Canfin, da. Așa este. Domnule Ren, Știți că sunt două moduri de a reduce deficitele. Se există reducerea cheltuielilor și creșterea impozitelor. Orice stat poate să taie cheltuielile în același timp, dar separat. Nu e nevoie de coordonare europeană pentru asta. Creșterea impozitelor și mai ales a impozitelor pe capital, pe întreprinderi, pe beneficii și pe bănci, pentru a face acest lucru este nevoie de coordonare europeană. Și în comunicarea dumneavoastră de săptămâna trecută nu se vorbește deloc despre acest subiect. Întrebarea mea, care este împărtășită în mare măsură de colegii din Parlament, indiferent de grupuri, este dacă în următoarele săptămâni veți veni cu un plan de coordonare fiscală care să dea statelor membre mijloacele pentru a își găsi din nou marjele de manevră pentru a spori anumite impozite, pentru că asta nu pot face deocamdată. Asta e valoarea adăugată plus valoarea Comisiei Europene, dar deocamdată nu s-a făcut acest lucru. Domnul Verhofstadt vorbea despre inițiativă, aveți o adevărată datorie de inițiativă astăzi în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum va urma domnul Van Dalen, un minut. Voorzitter, gevreesd moet worden dat het Griekse steunpakket niet... Mulțumesc, domnule președinte. Mă tem că acest pachet de susținere pentru Grecia nu va funcționa. Ea un deficit bugetar de 14% și trebuie să-l reducă la 3% în 3 ani. N-au cum să facă acest lucru. Au uh, impus niște măsuri de austeritate, dar se pare că vor intra într-o spirală descendentă economică uh, și în același timp vor trebui să își plătească creditele. Cred că ar trebui să tragem semnalul de alarmă și să vedem că vor spune că nu pot plăti uh, datoriile. Și atunci va trebui să acceptăm acest lucru. Și ei vor spune, nu avem ce să facem. Statele euro trebuie să-și controleze bugetele, să le readucă sub controlul lor, trebuie să-și publice bugetele, trebuie să respecte pactul de stabilitate și creștere, nu să îl încalce. Dacă nu, trebuie să iasă din zona euro. Mulțumesc. Acum domnul Huntis. Mulțumesc, domnule președinte. Mâine în Grecia va avea loc greva generală cea mai importantă din ultimii ani și uh, lucrătorii se opun măsurilor luate de către guvern. Lucrători care nu lucrează mai puțin și care nu au uh, un salariu mai mare decât uh, colegilor europeni. Domnule Ren, e vorba de ipocrizie uh, în momentul în care acest mecanism este numit mecanism de salvare și de solidaritate. De fapt, mie mi se pare că e un mecanism de sancțiune după moda europeană, cu rolul uh, personajului rău atribuit femeiului. De aceea ar trebui să ne uităm la articolul 2 al tratatului. Timp de șase luni de zile am a, cerut Băncii Centrale Europene să-și modifice politica. Timp de șase luni de zile v-am cerut să controlați agențiile de rating, care sunt toate americane, și n-ați făcut asta. De fapt, ați lăsat a, cale liberă speculanților. Ați integrat femeiul în zona euro și acum cereți măsuri de austeritate bugetară. Ei bine, Parlamentul European trebuie să dezbată acest lucru în virtutea articolului 118 17 al Tratatului de la Lisabona și e nevoie de o astfel de dezbatere care să se refere la solidaritate. Mulțumesc, care cuvântul domnul Andreasen. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Ne amintim cu toții prezentările pompoase făcute de, de prim-ministrul spaniol la începutul anului. Totuși, Spania a luat-o acum pe urmele Greciei cu un deficit de 11% din PIB. Birocrația europeană imediat caută un vinovat Însă, de fapt, tocmai această birocrație este responsabilă de criză, pentru că uh, a adus țări în zona euro știind că economiile lor nu sunt la înălțime. Uh, avem o mie de oameni angajați la Eurostat doar ca să strângă date Fondurile speculative poate că au profitat de situație, dar nu ele au produs criza. Uniunea Europeană cere acum reducerea costurilor, dar ne putem aștepta ca cheltuielile din sectorul public din Grecia să fie reduse dacă 20% din populația activă este angajată la stat și o mare parte din IMM-uri are drept singur client statul? S-a făcut acest pachet de salvare, dar realitatea este că majoritatea țărilor care trebuie să contribuie la acest pachet nu au banii să o facă. Este și cazul Marii Britanii. Președintele întrerupe. Domnul Andreas Molzer, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, o centralizare mult prea rapidă, o europenizare mult prea rapidă, uh, care au avut, uh, au caracterizat introducerea monedei euro, au cauzat această criză, pentru că au existat mult prea multe economii slabe care au fost uh, cuprinse sub umbrela euro. De aceea e nevoie de o politică economică centralizată, un fel de guvern economic, se spune. Iar uh, economiile slabe care vor să rămână în zona euro trebuie să-și controleze mai bine bugetul și trebuie să fie supuse unui control uh, al bugetului mult mai bun din afară. Uh, o instituție la Bruxelles care să supravegheze toate bugetele ar fi, din punctul meu de vedere, o uh, intervenție masivă și inacceptabilă uh, în uh, suverenitatea suveranitatea statelor membre. Această criză nu poate să fie o perdea după care să uh, centralizăm uh, mai mult Uniunea Europeană, pentru că uh, tratatul de la Lisabona nu spune acest lucru. Dacă vrem să tragem învățăminte din această criză, atunci mai degrabă ne vom imagina o altă construcție pentru politica uh, economică și monetară europeană. Poate că ar trebui să avem uh, o uniune monetară în care statele care nu reușesc să respecte criteriile de convergență să se excludă ele însele, să iasă din uh, Uniune. Pentru că e foarte clar că dacă statele membre trebuie să economisească, trebuie să economisească cetățenii, atunci Uniunea Europeană trebuie să economisească. Așadar, această junglă de agenții ar trebui să fie verificată, ar trebui să se verifice dublările de competență, suprapunerile de activități, iar noi în Parlament ar trebui să ne gândim dacă în aceste vremuri de economisire, de austeritate, putem să ne permit, permitem o extindere a numărului de uh, funcționari. Nu știu dacă este semnalul potrivit în aceste vremuri. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Langen, acum. Mulțumesc, domnule președinte în ziua în care am sărbătorit 60 de ani de la declarația Schuman, 9 mai 2010, Consiliul uh, și cu participarea Comisiei au uh, îngropat metoda Monet. Pentru că s-a hotărât uh, un, uh, o, abordare pentru acest pachet care a exclus Parlamentul European, s-a neglijat articolul 122 și eu pot să mă alătur criticilor domnului Verhofstadt, pentru că aceasta nu este o criză a sistemului, nu este o criză a monedei euro, este o criză a guvernelor. Și când îl văd pe domnul președinte din partea Spaniei aici, mă întreb ce a făcut uh, președinția spaniolă. N-a adus nicio idee, niciun impuls. Noi discutăm aici despre problema cea mai gravă a Europei. Dumneavoastră organizați uh, un summit frumos la Madrid, să vă fie de bine, dar problema este că Comisia este cea care încearcă să uh, își găsească acum o poziție, pentru că a fost dusă de nas, de Consiliu și acum a reușit să uh, producă această comunicare care nu are niciun fel de propunere concretă și dau uh, dreptate domnului Bulman. Unde sunt propunerile concrete? Avem acum din nou o bază de discuții pentru următorii 2-3 ani. Nu e suficient acest lucru. Dorim ca în sfârșit Comisia să aibă curajul să ia inițiativa pentru metoda MONE, pentru metoda comunitară, pentru instituții comunitare și pentru propuneri comune. Fiecare de aici știe foarte bine că cooperarea statelor membre este uh, deficitară în uh, politica economică și monetară. Ea a cauzat această criză. Și uh, manevrele care vizează anumite părți ale pieței financiare sunt greșite. Și domnul Schulz a vorbit aici, dar uh, cred că așa că am depășit limitele. Însă are dreptate într-un anumit punct. Domnule președinte, și noi am regretat faptul că colegii greci din grupul nostru politic nu au susținut acest pachet în Parlamentul Greciei. Eu cred că este complet irresponsabil acest comportament, dar de asemenea trebuie să ne amintim că toate statele care se află în criză în Europa, toate care au blocat Marea Britanie, Ungaria, Portugalia, Spania, au guverne socialiste. López Aguilar, Mulțumesc, domnul López Aguilar, două minute. señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mandatul uh, legislativ în Parlamentul European a început doar acum un an și ne confruntăm deja cu o formă de criză și sunt conștient de faptul că într-o criză atât de importantă care a distrus 20 de milioane de locuri de muncă în Europa, trebuie neapărat să evaluăm acum uh, obiectul acestei crize, pentru că acum vorbim și despre o rezoluție. Criza nu este o criză a euro, nu este o criză a Greciei. E o criză care a subliniat trei asimetrii insuportabile, trei greșeli. Mai întâi, asimetria care există între economia economia reală și economia financiară. A doua asimetrie, asimetria care există între Uniunea Monetară și absența unei uh, uniuni uh, bugetare, a unei uniuni fiscale care să poată să fie la înălțimea exigențelor unei uniuni monetare. Și a treia asimetrie este violența crizei uh, și uh, încetineala de care am dat noi dovadă când am propus anumite mecanisme de răspuns la crize. Și atunci ce vom spune celor 20 de milioane de europeni care și-au pierdut locul de muncă și care se uită la noi? Uh, să le spunem că nu putem să nu suntem la înălțimea celorlalte state care uh, au un mecanisme de răspuns la criză mai eficiente. Ei bine, ședința ECOFIN și ședința uh, summitul european extraordinar consacrat acestor subiecte sunt instanțe importante, dar știm foarte bine că toate măsurile care vor vor fi luate nu pot fi luate uh, pe gratis. Uh, pentru asta e nevoie și de eforturi. Eforturi care să ne garanteze că pe viitor creșterea economică nu va mai fi pusă în uh, pericol. Bineînțeles, trebuie ca Uniunea Europeană să adere la Convenția Drepturilor o, uh, Omului în calitate de personalitate juridică, dar știm foarte bine că Europa nu se va putea realiza doar prin Uniune Monetară, prin piața internă. E nevoie și de elemente de cetățenie și de aceea trebuie să ne amintim din nou faptul că aceste milioane de cetățeni care au manifestat pe stradă își exprimă nemulțumirea față de Europa Europa pe care noi le propunem, o această Europa care amenință, care instaurează sancțiuni, cum vom putea face pentru a regăsi modelul pe care noi l-am avut pe vremuri și anume în ceea ce privește modelul social, lupta împotriva sărăciei și așa mai departe. Dacă nu, pentru cetățeni această criză va fi una imposibil de rezolvat. Mulțumesc! Și acum are cuvântul doamna Gula, un minut jumate. Comisar. Mulțumesc, Mulțumesc mai întâi eh, domnului comisar și președinției spaniole. Mulțumesc pentru tot ce s-a făcut în ultimul timp, chiar dacă a fost unor cam târziu, dar nu e ușor să uh, pilotezi pe furtună. Ați făcut uh, în ultimele două săptămâni mai mult decât în ultimii ani dar, și vă rog să continuați tot așa. Dar am un mesaj pentru fiecare. Mai întâi președinției spaniole. În luna iunie veți fi responsabil de adoptarea strategiei 2020. Vă rog să nu uh, vă puneți semnătura pe un simulacru. Strategia de la Lisabona nu a funcționat. O parte din problemele din Europa de Sud sunt provocate de lipsa de competitivitate. Avem nevoie de o altă metodă, cum a spus și Guy Verhofstadt. Avem nevoie de o supraveghere financiară. Ni s-a explicat că Parlamentul merge prea departe. Eu sunt raportor la Comitetul European pentru Riscuri Sistemice și am remarcat că în ultimul sfârșit de săptămână, cel mai nebun din, ultimele, din ultimul timp, acest risc sistemic a revenit. Sunteți responsabili pentru acest pachet. Vă rog să fiți ambițioși. Noi vă sprijinim. Noi ascultați pe cei de la Consiliu Consiliu care uh, fac un business din lipsa de reglementare. Domnule Ren, vreau să salut curajul dumneavoastră și uh, mă bucură faptul că Comisia propune parlamentelor naționale să colaboreze mult mai în amonte cu nivelul european. Dar atenție, există o breșă de care pot profita foarte ușor toți populiștii și toți antieuropenii. Uh, noi vă sprijinim, dar vă rog să încercați să includeți parlamentele naționale și să nu lăsați să se simtă că Bruselul le dictează ceva. Eu remarc că parlamentele naționale sunt garanții democrației, așa ni se spune, și se spune că ei au adus Europa în această situație votând în fiecare an bugete greșite. Vă mulțumesc. Kay Swinburne, un minut. Mulțumesc, am ajuns în această situație provocată de guvernele noastre. Nu e ca și cum nu au existat reguli care să prevină această criză de la bun început. Dacă s-ar fi aplicat pactul de stabilitate și creștere și criteriile de la Maastricht, nu am fi ajuns la această criză în multe state membre. Eu mă simt acum în situația ciudată de a face paralele între uh, ce au făcut statele membre pe plan financiar și ce au făcut băncile de investiții. La Econ discutăm tot timpul comportamentul inadecvat al băncilor. Spunem că nu au aplicat regulile și au fost prea flexibile cu măsurile contabile, dar exact asta au făcut și guvernele. Noi vrem o guvernanță corporatistă responsabilă. Au existat însă aceste uh, produse speciale bancare uh, care nu au fost uh, reglementate în mod responsabil. În Marea Britanie există o mare diferență între deficitul declarat al guvernului care este pe final de mandat și ceea ce am găsit cu adevărat în conturile lor. Sper că restul Europei va putea să uh, restabilească finanțele și să găsească calea de progres așa cum trebuie. Mulțumesc, domnul De Jong, un minut. Voorzitter, een gecoördineerd Europees. Domnule președinte, o politică coordonată pentru a aborda această criză este elementul de care avem nevoie, dar nu ar trebui să uităm instituțiile financiare mari. Acestea ar trebui să fie salvate pentru că nu și-au plătit uh, uh, facturile în ultimii doi ani în Olanda a trebuit să plătim 2,5 miliarde de euro mai mult ca dobânzi, iar fondurile de pensie au trebuit să plătească un miliard, fondul ABP, un miliard pentru obligațiunile grecești, pentru a, uh, datorită ratelor de uh, dobânzi mai înalte, ceea ce a fost o speculație și acum trebuie să salvăm fondul de pensii. Europa 2020 trebuie să se focalizeze asupra lucrurilor necesare, nu asupra măsurilor extreme, ci asupra măsurilor pentru a reduce speculația care a avut acest impact asupra Greciei. Domnul Salavracos, un minut. Mulțumesc, domnule președinte Aș dori să spun că susțin fără niciun fel de rezerve din punct de vedere teoretic pro, propunerile domnului Oli Ren, care reprezintă un capital politic pentru Europa. E vorba de o, un omagiu pe care doresc să îl aduc uh, propunerilor făcute. Dar aș dori să vă atrag atenția asupra unui fapt. Febra aceasta ambiantă este o amenințare, dar și o, o, o, o răceală ar putea fi o amenințare pentru economia europeană. De la tratatul de la Maastricht încoace, noi am constatat un lucru. Trebuie să avem o ajustare, adaptare strictă a situației, pentru că dacă nu, ajungem într-o situație în care cei bogați vor fi și mai bogați și cei săraci vor fi și mai săraci. Dezordinea economică mondială care continuă și care este omniprezentă se datorează creării unor mari rezerve la nivel mondial. De aceea ar trebui să facem față acestei probleme, făcând eforturi pentru a relansa creșterea economică în Uniunea Europeană, tocmai pentru a putea găsi o soluție rațională acestei crize. Mulțumesc, domnul Mauro, două minute. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Guy Verhofstadt a denunțat insuficiențele retoricelor naționaliste sau marxiste în ceea ce privește ieșirea din criză. Eu am să încerc să folosesc o retorică europeană. Cu câteva săptămâni în urmă aici, în Parlamentul European, am vorbit despre solidaritatea față de Grecia. La ce folosește Europa dacă nu-și susține statele membre la nevoie? Dar la ce folosește euro și eurogrupul dacă nu favorizează o cultură a responsabilității și a stabilității? Dacă solidaritatea este un sinonim al Uniunii Europene, care încălcând tratatele plătește oalele sparte pentru statele care își sacrifică responsabilitățile față de viitor, retorica europeană, domnule președinte, dacă întrebăm Comisia Europeană și cerem să fie independentă, și să nu aibă milă față de guvernele care uh, duc, desfășoară conturi false, dacă denunțăm, deci, erorile care s-au strecurat în construcția euro și care nu corespund unor politici comune în domeniul fiscal și în domeniul pensiei. E adevărat că suntem în criză, dar această criză nu e provocată de prea multă Europa este provocată de o uh, insuficiență, de o lipsă de Europa, de o prea puțină Europa, o Europa care trebuie să amintească statelor membre ce angajamente și-au luat față de generațiile viitoare și trebuie să invoce stabilitatea toate acestea nu vor fi eh, doar vorbe goale dacă eh, chiar punem în aplicare aceste inițiative și dacă le înglobăm într-o strategie politică care permite anticiparea evenimentelor în loc să ne lase în urmă pentru a repara pagubele. Mulțumesc, domnul Sasoli, două minute. Europa popoarelor este mai importantă decât Europa statelor. Domnule președinte, dragi colegi, criza pe care o traversăm este criza unei politici europene care nu poate să își gestioneze piața. Pentru a salva moneda euro trebuie să consolidăm instituțiile politice și trebuie să scăpăm din această gândire interguvernamentală și să permitem crearea unei guvernanțe europene. Și asta nu este retorică pură, nu sunt vorbe goale. Cu câteva clipe în urmă la Berlin, doamna Merkel a lansat un semnal de alarmă. A spus că euro este în pericol. Aceste semnale de alarmă uh, arată că e nevoie de măsuri puternice și convingătoare pentru investitori, pentru piețe, pentru că altfel uh, aceștia vor slăbi și mai tare moneda euro și întreaga Europa. Haideți să ne imaginăm care vor fi reacțiile piețelor în aceste ore dacă cu câteva minute în urmă euro a scăzut din nou. Când vom ieși din această plenară, vom fi mai săraci și mai puțin feriți și doar o guvernanță europeană ne poate permite să apărăm moneda unică și să promovăm creșterea, ocuparea și includerea socială. Trebuie să uităm de vechea abordare de coordonare a politicilor naționale. Trebuie să uh, avem instrumente puternice de decizie și o nouă guvernanță europeană care să garanteze posibilități de intervenție, o creștere adecvată uh, și o gestionare a situațiilor de urgență. Planul de 750 de miliarde de euro este un plan important, dar astăzi am înțeles că nu este de ajuns. Astăzi avem nevoie de o inițiativă politică puternică care să permită o reorientare a pieței și o mobilizare înaltă a resurselor politice, monetare și bugetare. Toate acestea uh, nu sunt deocamdată în stare să garanteze productivitatea și competitivitatea. Nu trebuie să ne temem să investim în proiecte comunitare, infrastructură, energie, mediu, cunoaștere, capital uman și acest Parlament, domnule președinte, are o mare răspundere. Trebuie să consolidăm prin autonomie capacitatea statelor membre de a ieși dintr-o politică interguvernamentală și a relansa ideea europeană. Mulțumesc, domnul Klintz, un minut și jumătate. Mulțumesc piesele sunt cele care au luat-o în fața guvernelor europene. Guvernele reacționează ex post în loc să acționeze proactiv, ex ante. Este un întreg scandal că guvernele și comisia reacționează doar acum când slăbiciunile se văd pe piață, pentru că dacă am fi acționat la momentul oportun, ar fi putut fi evitate aceste slăbiciuni. Am văzut foarte clar, ar fi trebuit să se vadă că există probleme în politica europeană și am uh, văzut acest lucru și am uh, propus o măsură de uh, control, dar nimeni nu a respectat această măsură de control și de aceea trebuie să avem acum o abordare foarte clară. Trebuie să arătăm cu degetul pe cei vinovați, avem nevoie de un fond european care să fie bine pus pe picioare. Și acum suntem într-o situație de, de încercare, pentru că avem aceste diferențe de competitivitate și aici Comisia trebuie să ia măsuri. Trebuie uh, să uh, verifice foarte bine bugetele statelor membre, să vadă dacă nu există pericole pentru zona euro în aceste bugete. Știm că este dreptul parlamentelor naționale să verifice bugete, dar acesta nu este un motiv pentru ca să nu luăm pași la nivel european, pentru că avem nevoie de mai multă Europa, nu de mai puțină. Aceasta este probabil ultima noastră șansă. Dacă Comisia, Consiliul și Parlamentul împreună nu acționează, atunci rezultatul va fi că vom avea un mare eșec. Mulțumesc!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 prea puțin cum să luptăm împotriva crizei. Noi ne-am concentrat mai mult în Europa pe tratatul Lisabona, pe integrarea politică, însă nu suntem obișnuiți să colaborăm în cazuri de criză. Și crize au existat și acestea cer întotdeauna din partea noastră solidaritate și coordonare, nu doar crize de natură financiară, bineînțeles. În momentul în care avem noi această dezbatere, în diferite state membre, spre exemplu în Polonia, se produc inundații, cu pierderi de vieți omenești, cu daune materiale și vom avea nevoie de ajutor și sprijin din partea Uniunii Europene. Un ajutor care, în acest caz, Uh, va trebui să poată fi acordată, deși știm că există slăbiciuni în Uniunea Europeană în momentul de față. E nevoie de o întărire a sistemului de acordare a unor astfel de ajutoare. Mi-e teamă că din cauza acestei crize, poate că această slăbiciune a bugetului se va accentua și vom avea și mai puține resurse la dispoziție. Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Jean, uh, pierre Audi. Mulțumesc, domnule președinte. Iată că a venit momentul adevărului. E nevoie de luciditate și de simț de răspundere în această criză, care nu este doar o criză europeană, ci și mondială. Guvernanța mondială se instaurează. Care va fi reacția europenilor? Cum vom avea noi o influență asupra acestei guvernanțe mondiale dacă noi înșine nu suntem capabili să organizăm propria noastră guvernanță europeană? Cine, după 50 de ani de construcția uh, sistemului european, nu și-a dat seama că am putea risca încă 50 de ani de deconstruirea Europei din cauza egoismelor naționale? Trebuie să vedem că nu se poate face politică fără alegători. Nu putem să credem într-un stat uh, de drept fără să-l respectăm. După căderea zidului de la Berlin am reunificat continentul european, am avut încredere în forțele noastre și am avut orgolul de a nu uh, lăsa deoparte slăbiciunile. Dar iată că acum criza ne amenință pe toți. Statele sunt prost guvernate sau sunt guvernate de guverne uh, corupte și toată lumea se află într-o perioadă de încercări. Uh, și știm că de multe ori într-un într lanț există și o verigă slabă. Și iată că a venit momentul și să depășim acest lucru. Trebuie să salvăm situația. Nu regulile europene sunt proaste, ci modul în care acestea sunt aplicate de către statele membre și de către Comisia Europeană, care nu a supravegheat îndeaproape și în mod suficient uh, statele membre cu probleme. E nevoie de mai multă Europa, e nevoie de Europa a adevărului, a lucidității, a simțului de răspundere. Da, trebuie să respectăm pactul de stabilitate și de creștere, care trebuie să fie întărit. Însă misiunea noastră este acum să regăsim, să recâștigăm încrederea cetățenilor. Și trebuie să facem asta prin creștere și ocupare. Și creșterea trece prin investiții. Dacă sfera publică nu investește, să nu așteptăm ca sfera uh, privată să facă acest lucru. E nevoie de o politică industrială și în plus de aceasta propun ca dincolo de strategia UE 2020 să avem și un plan european de investiții de uh, o uh, mie de miliarde de euro în așa fel încât economia europeană să fie cea mai competitivă în ceea ce privește transporturi, infrastructuri, interconectare interconectare, tren de viteză mare, um, internet pe bandă largă, energie, educație, învățământ. E nevoie de toate aceste lucruri și asta o putem face în co- cooperare cu toți actorii publici. Mulțumesc mai ales Banca Europeană de Investiții. Chiria Ferreira e n Doamna Ferreira, un minut și jumătate, vă rog. Sr. Presidente, eh, Sr. Comissário, Quando a União Económica e Monetária completou 10 anos, a Comissão considerou. Domnule președinte, domnule comisar, atunci când Uniunea economică și monetară a împlinit 10 ani, ideea a fost că este cea mai puternică creație financiară a lumii și, de fapt, criza ne arată că această uniune economică și monetară nu este nici pe departe încheiată s-au luat doar măsuri minime pentru rezolvarea uh, crizei, însă haideți să nu ne amăgim. Presiunile asupra principalelor țări industriale din Europa, suferințele care au fost cauzate, toate aceste lucruri afectează imaginea Uniunii și a monedei euro, atât în ochii cetățenilor cât și a întregii, a întregii lumi. Uh, și, de fapt, Uniunea și moneda euro trebuie să reprezinte un proces adevărat de integrare, nu doar un proiect interguvernamental. Ne confruntăm cu pericole foarte mari. Există pericolul ca euro să dispară. Trebuie, trebuie să facem trei lucruri. În primul rând, să consolidăm instrumentele care au fost implementate în timpul crizei, adică Fondul Monetar European, eurobondurile și uh, mecanismele de supervizare și reglementare la nivel european. De asemenea, trebuie să dăm o dimensiune europeană lupte împotriva crizei bancare. În al doilea rând, nu putem să avem o monedă puternică și o economie slabă. Cifra de 1% creștere economică medie în Europa nu este suficientă pentru că nu așa vom putea combate șomajul. Strategia UE 2020 este o colecție de idei bune, însă deocamdată ea nu este implementată. Domnule Oliren, avem nevoie de consolidare fiscală, dar nu putem să continuăm cu divergențele crescânde între membri, eh, membrii Uniunii Europene. Politicile economice trebuie urgent revizuite. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnul Piotrovski un minut. już po raz trzeci parlament europejski pochyla się nad centralnie przygotowanym Parlamentul European se pregătește pentru o strategie nouă, strategia 2020. După părerea foarte multora, este o strategie care nu are prea mult viitor mai ales dacă este relaționată cu strategia de la Lisabona. Strategia de la Lisabona a fost un eșec. După această dezbatere aș vrea să mă refer la o anumită probleme și anume în acest document nu se ține seama de criza economică și financiară. Consiliul și Comisia au adoptat uh, decizii concrete care garantează stabilitatea zonei euro, dar în ciuda avertismentelor s-au eliberat fonduri pentru țările din Europa de Sud care suferă de această situație deficitară, care au probleme de buget care trebuie asanat. Să vedem ce se întâmplă cu situația noilor state membre, cum ar fi Polonia, care n-au încercat să facă față indicatorilor economici. Dacă continuăm cu această strategie 2020, trebuie să echilibrăm situația. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Maior, domnule președinte, cred că cea mai grea criză cu care ne putem confrunta nu este criza cu care ne confruntăm acum, ci criza cu care ne vom confrunta dacă nu putem să luăm deciziile politice potrivite apropo de ce ni se întâmplă. Am trăit mai presus de posibilitățile noastre, mai ales unele dintre țări ne-am îndepărtat de economia reală și am avansat în economia fictivă în conturile publice și în viețile noastre familiale și private. N-am reușit să înțelegem că orice organism viu trece prin același proces, crește, dar nu trebuie să se îngrașe. Bugetul public trece prin acest proces care înseamnă un dezechilibru între bunăstare și eforturile pe care le facem. Este o criză dinamică. Fotografia crizei de acum câteva luni este total deosebită de cea de astăzi și peste câteva luni va fi la fel diferită de cea de astăzi. Este o criză economică și financiară, dar va avea apoi o dimensiune economică de conflicte sociale. Deci conflictele acestea cei care ne ocupăm de politică, trebuie să știm că principala noastră criză este o criză de încredere. Nu e vorba numai de criza euro, să analizăm toate procesele politice care s-au întâmplat în acest timp. Se manifestă o criză de încredere, ceea ce înseamnă că trebuie să ne întrebăm unde trebuie să intervină schimbările, care este schimbarea de atitudine politică, instituțională, personală pe care trebuie să o dezvoltăm. În acest sens, Parlamentul European, în loc să se gândească la alții, la alte situații, trebuie să-și pună o anumită întrebare. Care este contribuția sa la schimbarea de atitudine instituțională instituțională și politică în acest Parlament. Am ascultat foarte multe motive ale crizei astăzi. Birocrația, guvernele, instituțiile, dar trebuie să schimbăm două lucruri în esență. În primul rând, Europa cere coeziunea acestui Parlament. Nu putem să ne implicăm într-o asemenea dezbatere profundă cu două concepții diferite despre Uniunea Europeană. Și în al doilea rând, trebuie să avem curajul să spunem adevărul apropo de ce ni se întâmplă. Mulțumesc! un minut și jumătate. Πρώτα απ' όλα, συμπληρωματικά 10 δευτερόλεπτα θα ήθελα να σας παρακαλέσω επί του διαδικαστικού. Mai întâi de toate, solicit 10 secunde în plus și dați-mi voie să refac adevărul. Vreau să le aduc aminte celor care nu se află în, în sală că lucrul acesta nu este acceptabil. Spuneau uh, anumiți uh, colegi că am fi votat împotriva pactului de stabilitate în Grecia și programului de stabilitate din Grecia. Domnul Lange trebuie să-și schimbe în totalitate această poziție. Uh, pentru că trebuie să ne amintim că Partidul Popular a sprijinit până acum guvernul conservator din Grecia și e clar că au existat o serie de deficiențe la nivelul uh, autorității de supraveghere în Europa, însă nu doar în Europa, ci la nivel mondial și există o serie de puteri care intervin în uh, sistemul financiar mondial. Și, în general, este vorba aici despre democrație. Se pune întrebarea dacă Europa dorește să respecte valorile uh, care au consacrat-o avem nevoie de un mecanism de stabilitate pentru zona euro, însă acest mecanism nu este suficient pentru gestionarea crizei. Trebuie să ne asigurăm că avem uh, măsuri nu doar la nivel național, ci și la nivel european, pentru că altfel punem în pericol viitorul nostru comun. Asta în cazul în care uh, impunem o serie de măsuri pe termen scurt și nu uh, stimulăm creșterea, ocuparea forței de muncă și statul social zeci și zeci de ani am luptat pentru îmbunătățirea situației sociale. Și uh, coordonarea întărită ar putea contribui la crearea unei uh, Europe mai coerente, care să fie caracterizate prin mai puține divergențe la nivel economic. Trebuie să nu ne, accept, nu, să nu ne axăm doar pe pactul de creștere și uh, stabilitate, ci trebuie să stabilim o serie de obiective uh, privind creșterea în cadrul strategiei 2020. Urmează domnul Rangel domnule președinte uh, diversi colegi de la ppe au uh, dat o imagine foarte cuprinzătoare a situației în care ne aflăm și cred că acum trebuie să examinăm rolul pe care statele membre l-au jucat și trebuie să-l joace în continuare. Guvernele naționale au un rol în sensul că ele trebuie să creeze condițiile de întărire și apărare ale monedei unice pentru ca Uniunea Economică și Monetară să meargă mai departe. Vreau să spun că partidul meu care este uh, legat de PPE, partidul PSD din Portugalia, susține măs măsurile de austeritate a, a, ale guvernului portughez socialist, pentru că noi considerăm că în ultimii 15 ani guvernul socialist din Portugalia a, uh, a făcut o serie întreagă de greșeli și este foarte clar că acum aceste gafe și greșeli trebuie să fie reparate și vrem să-i ajutăm să le repare. Susținem așadar măsurile de austeritate, dar în același timp criticăm guvernul portughez. Cred că este un exemplu bun și pentru alte guverne din Europa care nu au uh, redus cheltuielile, pentru că nu e suficient să crești taxele ca să reduci deficitul, trebuie să reduci cheltuielile. Și noi cerem guvernului să fie curajos și să ia măsuri de reducere a cheltuielilor ca să îmbunătățească situația deficitului și a datoriei publice. Asta e valabil pentru Portugalia, dar și pentru alte țări care se află într-o situație dificilă. Și noi, membrii Parlamentului European, avem o datorie și anume să încurajăm țările din care venim să ia măsurile necesare pentru ca euro să fie întărit și visul PP-ului, dar al nostru, al tuturor, să poate deveni realitate. De aceea criticăm acele guverne care nu au suficient curaj de a lua măsurile care se impun. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, domnul Farm, un minut și jumătate. Kära kollegor, på några viktiga punkter har den här mer gemensam... Stimați colegi, uh, câteva puncte esențiale în uh, cadrul politicii monetare unice au acum un efect uh, asupra bugetului european. Inițiativele strategiei 2020 uh, implică costuri și, de asemenea, controlul piețelor economice și financiare. Și mai există și o serie de alte calcui, uh, cheltuieli care reiesc din tratatul de la Lisabona. Uniunea Europeană are o serie de state membre care se află într-o situație problematică în momentul de față, din punct de vedere bugetar. Pe de altă parte, este evident faptul că Uniunea Europeană poate uh, acționa în momentul de față prin impunerea unor măsuri care să genereze creșterea economică în statele membre. Tocmai de aceea, bugetul Uniunii Europene trebuie să se concentreze asupra unor domenii în care putem obține o valoare adăugată, o valoare adăugată europeană. Astfel, bugetul Uniunii Europene ar putea fi întărit. Statele membre însă nu pot să ofere Uniunii Europene noi uh, domenii de responsabilitate fără ca acestea să implic, implice cheltuieli. Mă gândesc acum la infrastructură, la cercetare și uh, investiție. Toate acestea trebuie să fie implementate la nivel de state membre. Și tocmai de aceea consider că în această politică Uh, monetară, trebuie să avem o atitudine cât se poate de constructivă în ceea ce privește negocierile cu privire la bugetul Uniunii Europene. În cadrul discuției cu privire la previziunile bugetare după anul 2013, această atitudine este necesară, pentru că altfel nu vom putea obține măsuri comune pentru creștere și uh, dezvoltare. Urmează domnul uh, Schilakakis. Domnule președinte, fiind grec și fiind și membru al Parlamentului, vreau să repet aici ceva ce am spus foarte clar în public, în Grecia. Și anume vreau să exprim aprecierea față de asistența pe care Grecia a primit-o din partea Uniunii Europene prin mecanismele de susținere europene. Ne-a ajutat să luăm măsurile care în cele din urmă vor duce la o economie mai sănătoasă în Grecia. Aveam nevoie de acest ajutor în Grecia. Și, de asemenea, vrem să ne asigurăm că și alte economii vor primi acest ajutor ca să scăpăm de pericolele care ne pândesc. Pentru prima dată am văzut la Parlament și la alte instituții că există o hotărâre uh, de a analiza uh, situația economică din Europa într-o manieră realistă. Dar cum am ajuns aici, domnule președinte? Motivul principal este faptul că plătim mai mult decât primim. Nu am făcut economii. Și problema este că am cheltuit înainte de criză și în timpul crizei și chiar și după criză. Evident, nu putem continua să cheltuim bani pe care nu-i avem iar Fondul Monetar European, ca și celelalte instituții care vor fi înființate, merg în direcția corectă. Ele vor fi incluse într-o rezoluție, dar trebuie să avem nevoie de un stimulent uh, pentru a reduce deficitele și datoriile și pentru a ne asigura că pe termen scurt, cât mai repede cu putință, sunt reduse aceste deficite. Trebuie să analizăm încă o dată toată problema capitalismului. 4 milioane de persoane, nu, sau chiar mai mult decât atât, care trăiesc cu mai puțin de 2 dolari pe lună. O mulțime de persoane care uh, trăiesc cu 200 de dolari pe lună vechiul model european trebuie să se schimbe și dacă nu schimbăm, dacă nu facem pași înainte rapid spre struct- schimbări structurale în ce privește concurența și inovarea, vom trăi mai prost. Mulțumesc foarte mult. Doamna Hubner. două minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu este niciun dubiu în legătură cu gravitatea crizei actuale și costurile înalte ale politicilor care trebuie implementate. Sarcina Uh, celor care au deciziile este să întreprindă acțiuni care vor permite refacerea echilibrului distrus de uh, căderea piețelor, dar să corecteze și politicile guvernamentale greșite. Acest lucru se face, însă rămâne de văzut cât de repede și prin ce măsuri de politică Uniunea Europeană și statele membre se vor întoarce la tendința de creștere. Mai multă reglementare nu este o garanție de a evita riscurile crizei actuale. Însă, dacă am ales uh, calea uh, întăririi reglementării, aceasta trebuie să meargă mână-mână cu creșterea simplificării uh, și de asemenea foarte clar este faptul că politicile fiscale și monetare nu pot fi un substitut de reforme structurale. Reformele structurale trebuie să rezolve slăbiciunile inerente economiei europene Uh, problemele legate de datorie și de deficit, uh, creșterea, îmbătrânirea populației, creșterea deficitului, riscurile create de politicile care duc la schimbări ale climei, lipsa de competitivitate, etc. Cu mai puțin bani publici, uh, va trebui să facem mai multe lucruri. Iată de ce eficiența utilizării banilor publici, atât europeni cât și naționali, trebuie să fie mai mare un mediu de reglementare prietenos cu, afac- cu mediul de afaceri, un guvern eficient, taxe care să nu distorsioneze piața, o participare uh, cât mai uh, înaltă, în special din partea femeilor, un bun sistem de educație, cercetare, inovare, toate acestea reprezintă un pachet minim de măsuri care să readucă uh, locurile de muncă și competitivitatea pe plus fără dubiu, strategia câștigătoare a Uniunii Europene trebuie să se bazeze pe strictețe fiscale, dar iar trebuie să se concentreze și pe inovare, pentru că singurul mod de a crește productivitatea este acesta. Comisia și Parlamentul European ar trebui să își uh, recâștige rolul strategic și să adopte soluții europene curajoase, atât cetățenii cât și piețele au nevoie de mai multă Europa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, uh, are cuvântul domnul Mitchell două minute. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare de la sine înțeles că statele uh, suverane trebuie să fie trase la răspundere pentru obiectivele neatinse sau pentru responsabilitățile asumate, însă cred că trebuie să ne gândim și la celelalte cauze care au generat această situație. În anii 30, protecționismul a dus la o adâncire a recesiunii. În Uniunea Europeană însă am avut solidaritate și o capacitate instituțională de a învăța din greșelile trecutului. Munca instituțiilor a fost impresionantă, dând, uh, ținând cont de faptul că există 27 de state membre și 16 uh, state ale zonei uh, euro. S-au întreprins colaborări cu diferite bănci centrale din întreaga lume. Însă, cu toate acestea, piețele au avut uh, o părere negativă vis-a-vis -vis de fiecare măsură întreprinsă. Protecționismul, e clar, nu funcționează pe piețele libere, dar piețele noastre sunt ele oare libere? Piețele au fost uh, influențate de la bun început și ne-au dus în situația din momentul de față. Și prin urmare, nu ar fi cazul să ne întrebăm dacă nu ar trebui să ne asumăm responsabilitatea de a trage la răspundere statele suverane Uh, și uh, de a le cere acestă, acestora să treacă peste interesele pur naționale. O astfel de politică ar putea să ajute Uniunea Europeană să sprijine economia pe ansamblu, să, să sprijine diferitele sectoarele, sectoare economice și astfel am putea ajunge la o împărțire a suveranității în cadrul Uniunii Europene. În momentul de față, liderii uh, europeni trebuie să se gândească la ce se întâmplă. Repet, statele membre trebuie să fie trase uh, la răspundere și disciplinate, de asemenea și instituțiile europene, însă punem accent pe statele membre și în momentul de față statele membre par uh, a avea o atitudine neconstructivă. Și aș vrea să aud din partea Comisarului și Consiliului ce s-a făcut pentru a trage la răspundere statele statele uh, membre. În trecut nu am făcut lucrul acesta și uite unde am ajuns în momentul de față. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Mezaros. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Vă mulțumesc, domnule președinte. Strategia UE 2020 este deosebit de importantă până și în ziua de astăzi Uh, în ziua de astăzi în care ne aflăm într-o criză economică și financiară, criza aduce cu sine o serie de întrebări, a generat o serie de influențe negative și acestea ar trebui să fie incluse în strategie. Altfel, această strategie nu va fi încununată de succes. Nu trebuie să permitem scăderea valorii monedei unice. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a sprijini în, în continuare Uniunea Monetară. Statele care fac parte din zona euro consideră moneda unică un succes. Tocmai de aceea trebuie să apărăm cu toate mijloacele posibile această monedă. Trebuie să ne asigurăm uh, că această criză este eliminată. Dar, de asemenea, această criză poate avea uh, consecințe politice. Euroscepticismul ar putea să devină din ce în ce mai uh, puternic și, de asemenea, statele membre ar putea să renunțe la apartenența lor la Uniunii Europene. Statele membre trebuie să fie sprijinite. În momentul în care uh, s-a uh, definit strategia 2020, trebuiau să fie incluse și uh, idei cu privire la, strate- la siguranța strategică energetică. De asemenea, trebuie să ne referim la schimbările climatice și combaterea acestora. De asemenea, trebuie să fim uh, conștienți de faptul că alternativele ar putea fi finite spre exemplu, în ceea ce privește energia, din pricina modului în care până în momentul de față ne-a fost uh, furnizată energia, trebuie să ne dăm seama că trebuie să ținem cont nu doar de resursele energetice regenerabile, ci și de uh, resursele fosile, fosile. Însă trebuie să ținem cont de emisiile de dioxid de carbon. Trebuie să sprijinim inovarea. Există o serie de aspecte care trebuie să fie incluse în această strategie. În acest sens, însă, avem nevoie de o mai bună colaborare și o

Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα στη διαδικασία του Catch the Eye. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Am o listă aici și bănuiesc că Consiliul și Comisia doresc să aibă intervenții importante la sfârșitul reuniunii, așa că mă voi rezuma la un minut pe vorbitor. Mă scuz față de cei care vor considera că sunt nepoliticos, dar este singura modalitate în care putem vorbi. Doamna McGuinness, pe prima pe listă, un minut. Domnule președinte, voi respecta regula dumneavoastră. Salut uh, comentariile făcute de președinția spaniolă despre productivitate și concurență. Cred că ar trebui să mai discutăm despre această chestiune la Parlament, Consiliu și Comisie. Și față de ce spuneați dumneavoastră apropo de reacția lentă, există realmente o problemă, există o letargie în sistemul european. Statele membre ar putea să reacționeze mai repede la criza bancară. Putem să facem acest lucru, dar nu l-am făcut exact în acest moment și în cele din urmă Comisia Eh, se gândește la o strategie cu patru piloni. Comisia trebuie să-și analizeze propriul rol în această criză. Cred că monitorizarea regulilor din pactul de stabilitate și crește au fost relaxate. Dacă, așa cum spuneau alții, am fi respectat regulile, nu am fi în această situație. Acordându-vă la mai multă putere, nu va funcționa dacă nu folosiți puterile pe care deja le aveți. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Băsescu. Un minut

și uh, statele noastre nu funcționează așa cum ar trebui. Mai întâi a, fost, a intrat Grecia în uh, belea, apoi a urmat uh, Spania, Portugalia și poate și altele. Am căzut victimă speculatorilor și avem și am dat dovadă de solidaritate cu întârziere. Avem acum un număr foarte mare de concedieri nejustificate în Grecia și trebuie să ne asigurăm că guvernul este cel care acționează și nu lasă doar băncile uh, să acționeze. Avem nevoie de mai multă solidaritate socială, avem nevoie de o reformă profundă a sistemului bancar și financiar. Trebuie să ne asigurăm că pactul de stabilitate funcționează corect și că avem mai multă coordonare a politicilor economice cu o concentrare mai puternică pe competitivitate. Oamenii vor să trăiască într-o Europa mai umană și cu mai puține diferențe și inegalități între statele membre. Este timpul să avem programe mai axate pe nevoile oamenilor în ce privește strategia 2020. Uh, Domnul Schmidt, un minut. Vă mulțumesc. Avem nevoie de mai multă colaborare, mai multă solidaritate. Nu avem nevoie de protecționism sau naționalism. Știm toate astea. Istoria ne-a învățat lecțiile acestea. Mi-e greu să urmăresc ce fac uh, miniștrii de finanțe în ceea ce privește bugetele de stat. Anul trecut uh, și în ultimele luni, acești miniștri ar fi trebuit să să se trezească, pentru că în momentul de față nu ne mai putem concentra asupra situației la nivel național. Avem uh, acum o serie de state amenințate, însă, de fapt, după părerea mea, toate statele sunt amenințate. Avem nevoie de încredere, avem nevoie de colaborare. Guvernul uh, suedez, uh, de asemenea, a învățat lucrul acesta. În Finlanda s-a învățat multe din uh, lecțiile anilor 90 și tocmai de aceea propunerea domnului Ren ar trebui să fie urmată. Vă mulțumesc, domnule președinte aceste, aceste propre, propuneri nu reprezintă decât o un prim pas înspre îmbunătățirea situației. Un al doilea pas ar trebui să fie reprezentat de schimbarea structurii de muncă la nivelul cetățenilor europeni. O serie de uh, cetățeni sunt uh, cooptați în cadrul administrației, spre exemplu, un domeniu deloc productiv. Este imposibil să hrănim atât de mulți birocrați în momentul de față. Domnule comisar, uitați-vă la ce se întâmplă în situația, în Asia în momentul de față. Acolo nu există chiar atât de multe universități ca și în Europa, însă, cu toate acestea, aparatul birocratic nu este la fel de mare ca în Europa și, prin urmare, în Asia poate apărea o competiție naturală un mediu uh, de antreprenoriat mult mai facil, un cadru mult mai larg de acțiune este necesar în domeniul economic. Vă mulțumesc, domnul Polnsk, pentru un minut. Criza economică nu este o, o boală temporară din care o să ne revenim imediat. Există probleme sistemice în abordarea economică a Uniunii Europene și a statelor membre. Ideea unei monede unice pentru 27 de stări membre se bazează pe ideea falsă că o singură monedă poate fi valabilă pentru multe economii diferite. Valoarea unei economii uh, pornește din sănătatea economiei respective iar în ceea ce privește globalizarea în Uniunea Europeană și în statele europene, aceasta este clar o, o cale spre dezastru. Nu putem intra în concurență cu statele celelalte pentru că de cele mai multe ori externalizarea și mutarea uh, fabricilor în țările terțe nu vor fi în favoarea uh, lucrătorilor noștri. Mulțumesc, domnul Kellam, două minute. Un minut. Aș vrea să-i mulțumesc, uh, domnule comisar Ren, pentru cuvintele frumoase și pentru încrederea că Estonia, prin efortul proprii, va intra în zona euro și vă asigur că uh, după ce a avut un deficit de 7,5% din PIB, Estonia nu va, are de gând să contribuie la creșterea uh, îndatorării medii în Europa, în zona euro. Sper că toți ceilalți colegi vor putea accepta Estonia ca un exemplu pozitiv și asta va transmite un uh, semnal încurajator și Letoniei și Lituaniei și va convinge popoarele acestor uh, țări să facă eforturi pentru a intra în zona euro și de asemenea că toți cei care cer să intre în zona euro vor fi tratați pe baza meritelor și eforturilor proprii. Intrarea în zona euro în acest moment nu este doar un privilegiu, ci și uh, luarea unui angajament de solidaritate și uh, nevoia de a, face o, de a aduce o contribuție la pactul de consolidare. Uh, cred că este decizia corectă care va arăta că Uniunea nu este doar o sursă de unde să primești avantaje, ci și să și contribui uh, pentru binele tuturor. Vă mulțumesc. Domnul Remer Böge, un minut. Herr Böge, ein Minuten. Domnul Böge, un minut. Se că domnul nu este aici. Doamna Lalovieșca pentru un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Discutăm aici despre situația economică din Uniunea Europeană. Este o temă foarte importantă pentru că, practic, ne referim la integrarea în Uniunea Europeană. Toate statele membre ar trebui să fie să poartă o responsabilitate comună pentru situația economică a Uniunii Europene. Domnul președinte intervine spunând că vorbitorul uh, are un ritm mult prea alert. Cred că niciunul dintre noi nu ar trebui să se îndoiască de faptul că cheltuielile de stat ar trebui să fie, cheltuielile bugetare ar trebui să fie supravegheate. De asemenea, programe de reformă ar trebui să fie implementate în statele membre uh, chiar de la începutul crizei. Acestea, acestea sunt premisele pozitive. prioritățile noastre ar trebui să fie uh, întrunirea criteriilor uh, pactului de stabilitate. E nevoie să obținem mai, un nivel mai mare de disciplină la nivelul statelor membre. Cu toate acestea, am rezerve în ceea ce privește sancțiunile financiare. Asta pentru că statele care se află deja într-o situație financiară dificilă nu vor putea să îndeplinească aceste criterii. Doamna Iaconsari, pentru un, un minut. Arvoisa puheenjohtaja, kriisin... Domnule președinte, într-o situație de criză, uh, ideea este să dai vina pe alții, să găsești dușmani sau să găsești soluții. În Europa se vede această abordare. Crește naționalismul în foarte multe țări, protecționismul de asemenea Uh, și încercăm să găsim și noi soluții așa cum face Comisia și ar trebui să apreciem acest lucru. Cu cât e mai puternic sistemul politic la nivelul Uniunii și în statele naționale, cu atât mai mult putem să stăpânim forțele pieței și alte lucruri care pot să meargă prost. Cred că ar trebui să punem capăt ideii de a arăta cu degetul către Grecia. Grecia și poporul grec și premierul și politicienii din această țară au nevoie de respectul nostru pentru că uh, pun în uh, aplicare hotărâri foarte grele. La începutul anilor 90, Finlanda și Suedia, noi eram precum Grecia. Ar trebui să luăm hotărâri la fel de grele. Mulțumesc. Uh, s-au spus lucruri foarte frumoase despre Grecia, așa că nu uh, am, uh, l-am întrerupt pe vorbitor. Încerc să fiu cât de obiectiv cu putere. Urm următorul vorbitor, domnul Ferrer. Are you here? Teurer? Ja. Teurer, yes, I'm sorry. Herr Präsident, liebe Kolleginnen. Domnul Teurer. Domnule președinte, stimați colegi, în momentul de față vorbim despre o guvernare economică europeană. După părerea mea, în momentul de față ar trebui să ne gândim mai degrabă la transformarea criteriilor de stabilitate pe termen scurt într-un program pe termen lung. Dar pentru asta avem nevoie de o vizion, viziune pe termen lung. Acest, uh, vi, această viziune este deja inclusă în tratatul de, de la Lisabona. În momentul de față trebuie să transpunem aceste prevederi în realitate. În Germania toate aceste uh, prevederii incluse în pactul de stabilitate au uh, generat practic succesul uh, Germaniei. În anii 50 uh, se spunea că o guvernare economică este esențială, chiar dacă aceasta vine în detrimentul unei guvernări de natură politice. politică. Avem nevoie acum de acțiuni la nivel economic, la nivel economic trebuie să creăm locuri de muncă, trebuie să îmbunătățim uh, Uh, competitivitatea și toate acestea le putem face prin intermediul unui guvern economic. Vă mulțumesc! Urmează domnul Obermeier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să ne confruntăm cu cauzele crizei uh, din momentul de față. A fost oare logic să introducem o monedă unică fără a crea structurile de supraveghere necesare? Nu uh, moneda unică nu trebuie să oblige la solidaritate Uniunea Europeană. Avem nevoie de o monedă uh, puternică, însă care uh, să fie sustenabilă. Nu trebuie să renunțăm la uh, opțiunile economice Trebuie să sprijinim economia, trebuie să uh, sprijinim uh, metodele de supraveghere, trebuie să reglementăm fondurile spe speculative, iar, spre exemplu, planul de acțiune din, uh, din Austria ar fi un exemplu potrivit. Acolo se, se stabilește o taxă pentru tranzacțiile barcare. Haideți să ne gândim la cetățenii noștri. Și, de asemenea, în ceea ce privește statele membre, cei care înșală Uniunea Europeană trebuie să fie excluși din zona euro. Vă mulțumesc. Urmează domnul Rubic. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Strategia 2020 ne pune în fața unei provocări de natură specială. Consider că, în special, IMM-urile trebuie să, să se află în centrul acțiunilor, acțiunilor noastre. Până în anul 2020, ar trebui să ne asigurăm că în cadrul IMM-urilor avem o un, un capital minim de 20%. Uh, trebuie să re- reușim lucrul acesta pentru că avem sute de mii de IMM-uri la nivel uh, european, 80% din, uh, din taxe și impozite sunt plătite de IMM-uri și de asemenea milioane de oameni locuiesc, lucrează în cadrul acestor IMM-uri. Comisia trebuie să lupte pentru întărirea IMM-urilor prin programul său și, domnule comisar, vă cer în mod special să vă angajați pentru IMM-uri vreau să vă solicit stabilirea unor obiective clare pentru aceste IMM-uri și pentru angajatorii în special. Vă mulțumesc. Spoštovani gospod predsedujoči, predstavnik eh, komisije, predsedstva. Domnule președinte, reprezentanții Consiliului și Comisiei, astăzi am eh, ascultat o discuție foarte interesantă în legătură cu criza economică, în special cea din Grecia și majoritatea discuțiilor s-au referit la întrebarea cum să guvernăm Uniunea în viitor. E de asemenea adevărat ce au spus alți colegi că uh, se încearcă găsirea vinovaților pentru situația în care ne aflăm. Uh, când punem această întrebare, nu trebuie să ne uităm doar la răspunderea colectivă a instituțiilor, ci la răspunderile individuale. Aș vrea să cer domnului Almunia, fostul comisar pentru probleme financiare, uh, care a fost foarte critic față de anumite state membre în mandatul său trecut, uh, și în ciuda acestui lucru s-a întâmplat criza din Grecia. Ar trebui să demisioneze dacă nu-și explică rolul. Domnul Kelly, un minut. Uh, într un singur minut sunt foarte multe de spus mai ales când ne ocupăm de o criză financiară care este provocată de lipsa de guvernanță, lipsa de supraveghere și lipsa de reglementări. Măsurile de astăzi trebuiau să anticipeze situația aceasta și le salutăm noi ne descurcăm cu toții mai bine când se uită cineva peste ultim umărul nostru, așa că apreciez ce s-a făcut astăzi aici și mă gândesc că ar trebui să trecem mai departe și să ne gândim la terorismul financiar al agențiilor de rating și cu speculatorii. Iar în felul acesta, când ne gândim la guvernanță și la nivel politic și când ne gândim și la teroriștii financiari, ne vom îndrepta către un viitor mai bun. Mulțumesc! Doamna Kadenbach, un minut, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule reprezentant al da, Consiliului. Astăzi vorbim despre o interconectare economică la nivel european. Cred că e momentul să spunem clar că piața în sine nu reprezintă o valoare. Cetățenii europeni nu trebuie să lupte pentru piață, ci piața trebuie să aducă beneficii celor 500 de milioane de cetățeni europeni și sunt convinsă că avem nevoie de consolidare și de creștere. Însă ambele uh, concepte trebuie să fie legate de pe de o parte consolidarea socială și uh, pe de altă parte creșterea uh, durabilă. Și de asemenea avem nevoie de perspective, perspective perspectivele acestea vor apărea doar în momentul în care noi le vom putea uh, promite cetă cetățenilor că vom, vom impune măsuri care să le permită a avea acces la bunăstare. O creștere care este valabilă doar pentru unii nu poate să definească Europa viitorului. Doamna Rashida Dati, un minut. Păi, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate este adevărat că amploarea și rapiditatea crizei eh, din Grecia au îngrijorat pe toți cetățenii și asta e legitim. Dar nu este vorba, cum a spus un coleg, să arătăm cu degetul către Grecia. Este important și urgent și tot vorbim de acest lucru de câtva timp, să înțelegem care sunt lecțiile acestei crize pentru a construi o Europa mai politică și pentru a obține guvernanța economică adevărată. Este urgent ca astăzi să se propună o guvernanță economică și uh, faptul că Comisia propune să aibă puterea de a examina bugetele naționale, eu cred că nu trebuie să trecem de la un subiect la altul. Urgența este guvernanța economică europeană și nu examinarea bugetelor uh, naționale de către Comisie înainte ca acestea să fie aprobate. Cred că aceste propuneri Uh, ar duce uh, la evidențierea unor incoerențe constituționale și ar duce și mai multă lentoare și complexitate, lucruri de care Europa nu are nevoie astăzi. Urgența este guvernanța economică europeană și nu examinarea prealabilă a bugetelor naționale de către Comisie. Uh, președintele are cuvântul. Doamna Sila.

Doamnelor și domnilor, uh, lipsește o analiză cât se poate de clară asupra cauzelor care au generat această criză. În Europa, în Grecia, apar o serie de provocări care vor afecta celelalte state. Există o criză financiară globală. Aceasta să fie motivul pentru care ne confruntăm cu situația uh, care caracterizează momentul actual sau noi am eșuat? La nivelul Uniunii Europene nu a existat o coordonare a politicilor financiare. Pactul de stabilitate și creștere nu a fost uh, respectat. Bugetele naționale nu aveau nimic de a face cu realitatea. Costuri mari, uh, venituri mici, a lipsit uh, sentimentul responsabilității. Ce au făcut Comisia și Banca Centrală? Trebuie să fim cât se poate de sinceri. Statele membre permit o supraveghere, nu permit o supraveghere a bugetelor lor naționale. În uh, ultimii ani ne-am uh, ocupat în special de tratatul de la Lisabona și nu ne-am ocupat de moneda unică. Acestea fiind spuse, dezbaterea s-a încheiat, spune domnul președinte. Acum urmează domnul uh, López Garrido în numele Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. Putem să spunem realmente că ne aflăm în fața unei situații în Uniunea Europeană care seamănă cu alte situații din istorie, din istoria Uniunii. Și sunt situații care s-au rezolvat favorabil. Este o situație în care ne aflăm la o răscruce de drumuri, după, ca după al doilea război mondial, care a dus la nașterea ceea ce atunci se, nu se numea Uniunea Europeană, este ce s-a întâmplat în momentul în care a căzut zidul Berlinului, când s-a reunificat Europa, când sigur a avut uh, o, loc o criză în Europa, dar a mers de fiecare dată înainte către un nou tratat. Deci Asta ce, ce s-a întâmplat la începutul acestui secol cu tratatul de la Lisabona și este unica ieșire posibilă dintr-o situație dificilă ca cea actuală. Cealaltă alternativă este evident populismul sau protecționismul și aceasta nu este o opțiune. Opțiunea clară este să ne îndreptăm către o Europa care să rezolve deficiențele pe care le are și care au ieșit în evidență în momentul în care a avut loc această criză atât de gravă cu care niciunul nu ne-am confruntat până acum. Așa încât reacția față de situația aceasta unor piețe dereglementate sau uh, reacția față de problemele care pot să apară în producție datorită lipsei de competitivitate au astăzi efecte grave, impact, un impact social foarte grav în ceea ce privește omajul sau în problema uh, deficitelor. Sunt 20 de, de țări care au deficite și împotriva cărora s-au inițiat acțiuni privind încărcarea legii deficitului. S-au văzut deficiențele economice ale Europei pentru că acest guvern economic înseamnă nu mai puțină Europa, ci mai multă Europa. Și vreau să vă spun că există reacții. Uniunea Europeană a reacționat. Și vreau să vă amintesc cele spuse înainte de domnul comisar Ren și cele spuse de mine, în care am explicat clar forma în care a reacționat Uniunea Europeană. Dar în acest moment Uh, viteza a crescut mult mai mult și trebuie ca reacțiile noastre să fie mai rapide. Trebuie să contribuie la rezolvarea acestor probleme de fond care continuă să existe în Uniunea Europeană și care sunt consecința acestei crize. Iată de ce aș dori să vă propun o colaborare între instituțiile europene și, bineînțeles, propun această colaborare Parlamentului European asupra cinci aspecte asupra cărora trebuie să ne grăbim uh, și să uh, grăbim sarcina pe care ne-am propus-o inițial. În primul rând, solidaritatea. Trebuie să accentuăm solidaritatea în zona euro. De aceea a fost atât de binevenit ajutorul pentru Grecia, de aceea este atât de binevenit uh, ideea să înființăm acest fond pe un termen de trei ani, un fond de 750.000 de milioane de euro care să prevină situații de dificultate în conturile publice sau dezechilibre ale conturilor publice. Este un element fundamental, este real realmente uh, o, o inițiativă a Consiliului care l-a aprobat pe 9 mai. De asemenea, se alătură acțiunilor Băncii Centrale Europene care intervin acum cumpărând datoriile statelor folosind căile pe care îi le permite tratatul de la Lisabona. A doua problemă, în acest Parlament tot am discutat de un pachet de supraveghere financiară. Uh, și la ECOFIN s-au aprobat regulamentele pentru fondurile speculative. Până acum nu puteam să facem, dar acum putem să facem, avem regulament. Dar trebuie să încheiem negocierile între Parlament și Consiliu pentru pachetul de supraveghere financiară. Pentru că în acest pachet se reglementează agențiile de rating, pentru că agențiile de rating vor fi și ele supuse supravegherii autorității europene apropo de unele întrebări care au fost exprimate aici de domniile voastre. De asemenea, trebuie să punem pariu pe competitivitate. Este un element foarte important. Consiliul European din iunie trebuie să aprobe și să uh, lanseze strategia 2020. Strategia 2020 cuantifică obiectivele și între ele se află și obiectivul incluziunii sociale și sărăciei care nu au fost încă cuantificate. Este o strategie care stabilește guvernanța mult mai, cu mult mai multă exigență care nu exista în strategia de la Lisabona și cred că unii dintre dumneavoastră s-au referit la acest lucru. Este o strategie care folosește stimulente pozitive pentru uh, atingerea uh, obiectivelor, cum ar fi accesul la fondurile structurale sau fondurile de coeziune. Un alt uh, element important, pachetul privind coordonarea politicilor economice care a fost prezentat de domnul comisar Olli Rehn pe 12 mai și care a fost analizat ieri la Ecofin. Este absolut esențial uh, să facem ce ne spune tratatul de la Lisabona când uh, se face referire la faptul că statele membre sunt obligate deci nu că e mai bine sau e de dorit, ci sunt obligate să-și coordoneze politicile economice și politicile de ocupare a forței de muncă și de asemenea să-și coordoneze politicile sociale. Deci dezvoltarea articolului 536 este în sensul acestei politici a Comisiei. Trebuie să accelerăm punerea în practică acestui pachet de măsuri și în ultimul rând trebuie să accelerăm cunoașterea dezbaterea, decizia între toate cele 27 state în ceea ce privește impozitul pe, tax, pe tranzacțiile financiare internaționale. Uh, sunt elemente foarte importante care înseamnă un impuls pentru ceea ce s-ar numi guvernanța sau guvernul economic al Uniunii Europene. Sperăm să ne bucurăm de sprijinul dumneavoastră, de aprobarea dumneavoastră pentru ca uh, să ajungem la o hotărâre cât mai repede cu putință. Nu mai putem să așteptăm și cred că unitatea Uniunii Europene n-a fost niciodată mai necesară decât acum. Nu mă refer acum numai la unitatea dintre statele membre ale Uniunii, ci și între instituții. Parlamentul este o instituție europeană, Comisia este o instituție europeană, Consiliul de asemenea Repet, este o instituție europeană, iar instituțiile trebuie să colaboreze în acest moment pentru ca acest imbold privind realizarea guvernului economic și rezolvarea acestor probleme de fond să se consolideze și să reprezinte o manifestare a pariului nostru pentru viitorul Uniunii Europene care să fie benefic cetățenilor. Cetățenii le așteaptă de la noi să facem exact acest lucru, nu așteaptă altceva așteaptă să facem exact acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc. Și acum, în numele Comisiei Europene, domnul Olli Ren are cuvântul. Vom vota la 12 și 10, întârziem puțin, așa încât aveți suficient timp. Președinte, Domnule președinte, stimați membri, Vă mulțumesc pentru o dezbatere foarte serioasă și plină de substanță care reflectă situația gravă în care ne aflăm aici în Europa. Dați-mi voie în primul rând să spun că apreciez uh, susținerea largă a Parlamentului European față de ideea întăririi guvernanței economice și de asemenea am ascultat cu mare atenție ce a spus domnul Diego López Garrido și îi mulțumesc președinției uh, spaniole pentru susținere și pentru cooperarea excelentă pe această chestiune ca și pe alte uh, subiecte. Sunt uh, de acord în totalitate cu cei dintre dumneavoastră care ați cerut o uniune economică care să completeze uniunea monetară. Aceasta este calea de urmat și aceasta este lecția pe care trebuie să o învățăm din această criză. Trebuie să lucrăm în trei direcții. În primul rând, trebuie să continuăm măsurile imediate de rezolvare a crizei, să fim vigilenți în ce privește Grecia și alte țări din Europa. Am uh, evoluat uh, un nou uh, o nouă criză de tip uh, Lehman Brothers care s-ar fi petrecut uh, de data aceasta în Europa, însă nu am uh, scăpat complet de pericol, așadar trebuie să continuăm să fim vigilenți și hotărâți să salvăm și să apărăm stabilitatea financiară în Europa și refacerea economică destul de fragilă încă a continentului nostru. În al doilea rând, trebuie să intensificăm și să completăm reforma uh, sistemului de reglementare a piețelor financiare, agențiile de credit, uh, activitățile bancare, toate aceste lucruri este mult mai bine să fie reglementate la nivel european și cât mai repede. Trebuie să creăm un cadru care să corecteze erorile sistemice pe care le-au dat piețele financiare și Aici sunt de acord cu doamna Iaconsari și cu domnul Svoboda. Piața poate fi un bun slujitor, dar este un stăpân prost. Și cum a spus domnul Tore, trebuie să uh, susținem ideea unei economii sociale de piață pentru a crea un cadru legislativ credibil pentru piețele financiare prin uh, încheierea reformei uh, cadrului de reglementare. În al treilea rând, trebuie să luăm decizii care să întărească guvernanța economică la nivel european, să întărim pactul de stabilitate și creștere uh, printr-o supraveghere fiscală mai bună, trebuie să uh, stabilim sancțiuni credibile și, așa cum a spus domnul Caras, trebuie să dăm mai multe puteri Eurostatului și uh, altor instituții pentru a verifica uh, conturile naționale. Uh, președintele întrerupe pe comisar. Dragi colegi, aceasta este încheierea unei dezbateri foarte importante. Vă rog să nu vorbiți prea tare în această sală și să respectăm uh, uh, dreptul domnului comisar de a face ultimele comentarii. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt obișnuit cu această situație, dar, într-adevăr, aș aprecia dacă ar exista ceva mai mult interes din partea Parlamentului în legătură cu ce am de spus. Așadar, Măsurile imediate împotriva crizei trebuie uh, continuate, trebuie încheiată reforma pieței și întărirea guvernanței economice. Acestea sunt cele trei sarcini principale asupra cărora trebuie să ne aplicăm imediat. Și sunt de acord cu domnul Marinescu, care s-a referit la comunicarea Comisiei și este într-adevăr mult mai mult decât uh, oricine și-ar fi imaginat acum jumătate de ani chiar. Vă rog să citiți acele 10 pagini ale comunicării privind întărirea guvernanței economice în Europa. Pare că e scurt uh, documentul, doar 10 pagini, dar este plin de inițiative concrete și sunt într-adevăr lucruri foarte importante de care avem nevoie în Europa. Și vom veni cu propuneri legislative concrete în curând. Așadar, am uh, luat inițiativa și vom uh, continua eforturile noastre. Domnul Verhofstadt a spus să nu așteptăm uh, până va fi creat grupul de lucru. Sigur, am contribuit, contribuit activ și constructiv la activitatea grupului de lucru condus de președintele Herman Van Rompuy, însă, într-adevăr, ne vom folosi și dreptul de inițiativă și vom veni cu propuneri legislative concrete cât de curând menite să întărească guvernanța economică. Aceasta este esența metodei comunitare și aceasta a cerut și dumneavoastră astăzi și pe bună dreptate. Nu avem uh, luxul de a nu ne grăbi, trebuie să acționăm imediat. Este esențial să continuăm cu această inițiativă. Și prin urmare, domnule președinte, stimați membri, Vreau să închei spunând că avem nevoie de o alianță între instituții pentru a îndeplini aceste obiective. Uniunea Europeană întotdeauna a avut cele mai bune rezultate atunci când Parlamentul și Comisia s-au aliat. Deci mă, sus, mă, mă contez pe suportul dumneavoastră, pe susținerea noastră și cred că este la fel de important să avem de partea noastră și parlamentele naționale pentru a avea o abordare inclusivă, așa cum a uh, sugerat doamna Gula. Dar mai important, vă rog să nu uitați că Parlamentul European poate ajuta Uniunea, poate ne poate ajuta pe toți, pe noi toți, să acționăm mai rapid și cu hotărâre Așadar, vă rog să vă convingeți uh, alegătorii și ajutați-ne și pe noi să convingem statele membre și nu numai președinția spaniolă, care e deja foarte convinsă. Și am încredere că puteți și vă veți face auzite vocile și contez pe dumneavoastră să uh, aveți poziții foarte hotărâte în uh, rezoluția privind strategia UE 2020 pe care o veți adopta în această sesiune. Așadar, dragi prieteni, avem nevoie de eforturi uh, hotărâte pentru a întări guvernanța economică în Europa. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, uh, se încheie aici dezbaterea comună și voturile vor începe în câteva minute.